Ok, colleagues, we're going to make a start. Dragi colegi, haideți să începem reuniunea din această după-amiază. Dacă puteți lua loc, vă rog, pentru că avem o audiere și ideea ar fi să începem cât de cât la timp, cu o mică întârziere, poate. Bun, începem cu declarațiile oficiale, după care Bogdan o să conducă audierea despre condiționalitatea ajutorului. Avem la punctul 1, adoptarea ordinii de zi, avem o modificare. Mâine avem comemorarea sau sărbătorirea a 60 de ani de la Tratatul de la Roma, de la 11.30 la 12.30 în hemiciclu avem o ceremonie, deci punctul 12 de pe ordinea de zi, schimbul de opinii privind schi- um, activitățile societății civile în țările în curs de dezvoltare va fi mutat pe 26, 25 aprilie. Nu trebuie să schimbăm nimic altceva. Cu acordul raportorilor putem uh, pune pe această dată această discuție. Sunteți de acord ca să putem ajunge cu toții în plenară la 11.30? jumate? Bun. Ultimul punct, mâine după amiază, este o reuniune comună cu Comisia AFET și Comisia Buget. Vom discuta despre proiectul de buget pentru Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. O să trecem la 5 și jumătate în sala 2Q2, o sală mai mare. Mai am câteva comunicări. În primul rând, o reuniune comună, miercuri, 90 jumate în sala P5B001, unde avem un schimb comun de opinii cu subcomisia SEDE, subcomisia pentru apărarea Comisiei AFET. Vom discuta despre situația în RD Congo din punct de vedere al securității și al situației umanitare. Schimbul de opinii trebuia să aibă să o implice pe doamna Madu Diallo, reprezentant special al ONU în uh, RD Congo, coordonatorul ONU în RD Congo, însă nu poate participa pentru că doi membri al personalului Monoscu au dispărut și va trebui să fie înlocuite de alți reprezentanți ONU. Prin urmare, vom avea un schimb de opinie, un subiect pe care l-am urmărit îndeaproape. După cum știți, premiul Zaharov a fost acordat lui Denis McCreggy, care a deschis un spital în Congoul de Est. Monoscu este acolo pentru a asigura securitate, e un subiect care ne interesează. A doua comunicare este o informație cu privire la Consensul European pentru Dezvoltare. Avem doi raportori, domnul Venta și domnul Neuser, care negociază cu Comisia și Serviciul de Acțiune Externă și președinția malteză. Noi ne-am adoptat textul, președinția a prezentat o variantă de compromis și acum există discuții cu raportorii, raportori din umbră, la care particip și eu. Există alți colegi care participă. Am avut două reuniuni deja, mâine vom mai avea una la prânz și Există multe puncte comune între Parlament și Consiliu în ceea ce privește obiectivele milenului, eh, eradicarea sărăciei, dar există și puncte de divergență și o să continuăm să discutăm și să susținem poziția Parlamentului. Ideea este să ajungem la un acord în mai pe baza unui text de consens, astfel încât Parlamentul și Consiliul să, să avizeze textul pentru semnarea oficială pe 7-8 iunie, când avem zilele europene ale dezvoltării. Există informații cu privire la aceste întrebări, cu privire la aceste informații? Avem și procesele verbale ale reuniunilor din 10-11 octombrie și 12 decembrie. Dacă aveți comentarii, vă rog, către secretariat până la finele reuniunii, după care le considerăm adoptate. Punctul 4. Adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor. 28 februarie, aceeași procedură, orice comentarii către secretariat, dacă nu există, le considerăm a fi adoptate. Punctul 5, anunțuri ale comisiei, nu există. Prin urmare, punctul îl considerăm încheiat și Acum mă retrag, vin și eu alături de dumneavoastră în sală și Bogdan Venta și Judith Sargentini vor conduce această audiere. Judith va vorbi. Vorbim despre condiționalitatea ajutorului până la 5 și jumătate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor, dragi colegi, bine ați venit la audierea noastră privind condiționalitatea ajutorului, care reprezintă primul punct consistent de pe ordinea de zi. Audierea noastră, care va fi moderată de colegii mei, domnul Enrique Guerrero, doamna Judith Argentini, intenționează să prezinte o idee mai clară asupra condiționalității, astfel încât Comisia noastră să poată adopta o poziție cu privire la consecințele condiționalității pentru cooperarea pentru dezvoltare. Avem opt condiționalități și le vom aborda din două perspective. Efortul pentru reducerea migrației și cea referitoare la drepturile omului. Avem un oaspete din Concord, organizații guvernamentale, Centrul pentru Dezvoltare de Politici, Organizația Internațională pentru Migrații, uh, două universități din Belgia și avem și reprezentația Comisiei și Serviciului de Acțiune Externe. Această condiționalitate este un subiect foarte important în ultimul timp. Este procesul pe baza căruia un donator cere ca fondurile să fie folosită cu respectarea anumitor reguli. Condițiile pot varia de la dispoziții pentru reducerea corupției până la cereri mai controversate. Organizațiile donatoare pot cere ca fondurile să fie folosite pentru anumite proiecte și nu lăsate la discreția beneficiarilor. Cele două paneluri de astăzi au în vedere domenii extrem de importante pentru Comisia de Migrație. Avem un raport comun cu AFET în care discutăm despre situația refugiaților, refugiaților și migranților și rolul acțiunii externe europene și mâine vom vota și vom avea o discuție cu colegii de la FED și buget pe Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Partea semnificativă a planului de investiții externe a Comisiei. EIP a fost o metodă de a ajuta țările din Africa, de exemplu, de unde un număr mare de migranți ajung în Uniunea Europeană. În ceea ce privește drepturile omului, Comisia lucrește în prezent la un, lucrează în raport, la un raport pe acest subiect în țările în curs de dezvoltare, relevant pentru dezbaterea privind condiționalitatea abordarea dată de țările beneficiare uh, devine din ce în ce mai relevantă, dat fiind că donatorii urmăresc îndeaproape bugetele lor după criza financiară. Există țări care au început să-și retragă fondurile bilaterale pentru beneficiari, cum ar fi Rwanda și Burundi, în urma preocupărilor legate de încălcarea drepturilor omului. Vom auzi în al doilea panel uh, exemple în acest sens. Uniunea Europeană a abordat condiționalitatea ca o responsabilitate partajată în ceea ce privește instrumentele de politici folosite și țările beneficiare sunt responsabile pentru eforturile pe care le fac pentru a îmbunătăți situațiile. Condiționalitatea Responsabilitatea este extrem de importantă, mai ales când guvernele nu se angajează să își dezvolte situația. În plus, abordarea more for more a Uniunii Europeană ține de activitatea sa externă. Există condiționalitatea pozitivă. Ideea de bază a acestei de abordări este că țările care introduc și implementează astfel de angajamente vor beneficia de sprijin uh, extins din partea Uniunii Europene. Și totuși, chiar dacă Uniunea Europeană este adesea comparată cu SUA, uh, pentru că folosim uh, instrumente de condiționalitate pozitive, condiționalitatea expo sau negativă face parte din politica externă UE. De exemplu, UE a, are 8, a folosit 8 suspendări și sancțiuni în politica sa de dezvoltare. Toate aceste lucruri contribuie la discuțiile pe care le avem în ceea ce privește politica de cooperare și viitoarea sa arhitectură. În încercările noastre de a răspunde strategiei globale publicate anul trecut și de a coopera cu țările ACP, trebuie să urmărim îndeaproape chestiuni cum ar fi condiționalitatea. În plus, discuția privind legăturile dintre dezvoltare și securitate se intensifică și trebuie să ne asigurăm că principiile coerenței pentru dezvoltare sau la baza acțiunilor externe ale UE. Acestea sunt motivele pentru care sper că această audiere va contribui la această dezbatere importantă. Și acum dau cuvântul colegilor, începând cu doamna Judith Santrentini pentru a prezenta primul panel. Mulțumesc! Thank you, Bogdan. And... Mulțumesc, Bogdan. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumesc și invitațiilor noștri. Mă numesc Judith Sargentini, respectiv reprezint grupul verzilor, vin din țările de jos și mă bucur um, că pot conduce discuția de astăzi când vom vorbi despre condiționalitatea ajutorului și migrație. Sunt membru al acestei comisii, al Comisiei pentru Libertăți Civile, care se ocupă de legislația pe azil și migrație și de curând am încercat să înțeleg mai bine toate pacturile care au fost încheiate în ultimul timp în acest domeniu și memorandumuri de înțelegere uh, semnate cu Afganistanul, acorduri cu Mali și multe alte documente. Am încercat să le eh, studiez pe toate pentru a vedea unde merg banii noștri. Și primul nostru vorbitor ne poate ajuta să înțelegem mai bine aceste lucruri. Ana Kroll uh, este șef pe migrație în ECD pe Mela Maastricht. Avem doar 10 minute la dispoziție pentru prezentarea dumneavoastră, însă după această prezentare dacă simțiți că e nevoie să mai primiți detalii, vă pot spune că este autoarea unui studiu detaliat în ceea ce privește implicațiile migrației și refugiaților asupra asistenței pentru dezvoltare din Europa. E un raport din care eu, de exemplu, am aflat că țara mea alocă 22% din asistența noastră pentru dezvoltare în sprijinul acordat uh, solicitanților de uh, azil în țările de jos, deci nu pentru eradicarea sărăciei. O să dau cuvântul imediat vorbitoarei noastre, dar vreau să menționez un articol din Tratatul de la Lisabona, 208, care uh, se referă la faptul că tot ceea ce facem noi în politica externă nu ar trebui să reprezinte un risc pentru obiectivele de dezvoltare pe termen lung, și anume eradicarea sărăciei, eradicarea durabilă a sărăciei. Prin urmare, tot ceea ce facem în politica externă nu trebuie să reprezinte un risc pentru eradicarea durabilă a sărăciei. Principala mea întrebare pentru astăzi este dacă în continuare mai respectăm prevederile acestui articol, dacă începem să redactăm tot felul de pacturi și de mm, schimbări la nivelul politicii externe pentru migrație cauzele de bază ale migrației. Asta este principalul subiect care ne preocupă pe toți. Și sper să aflăm răspunsul din partea invitațiilor noștri. De aceea am să dau de îndată cuvântul doamnei Ana Knorr. Bine ați venit! Mulțumesc, Judith, pentru prezentare, mulțumesc și pentru invitație. Așa cum s-a spus, am uh, petrecut mai multe luni analizând implicațiile uh, fluxurilor de migrații și de refugiați asupra obiectivelor de dezvoltare și am publicat acest raport pe care o să-l discut un pic, deși am doar 10 minute la dispoziție. Dar o să mă refer la anumite aspecte specifice pe care doream să le menționez legate de condiționalitatea ajutorului și de aspectele negative care au fost deja menționate. Nu o să intru deci cu, în prea multe detalii, în ceea ce privește fluxurile de migrație, dar eu le pot pune la dispoziție după aceea. Uh, am două părți în uh, această prezentare, dintre care una se referă la riscuri în ceea ce privește condiționalitățile, uh, condiționalitatea ajutorului. În ultimii 2-3 ani am văzut o schimbare de norme în ceea ce privește modul în care se face legătura între dezvoltarea pentru cooperare și migrație. Uh, și vreau să spun, să ilustrez acest lucru foarte clar, revenind la raportul privind coerența de politici din 2013, care a spus că utilizarea formală și informală a migrației ă, pentru dezvoltarea, pentru obiectivele de dezvoltare ă, transmit un semnal contradictoriu pentru angajamentele noastre de dezvoltare. Și acesta a fost uh, punctul de plecare la care s-a pornit în 2013. Apoi am văzut o schimbare în cadrul statelor membre, care poate exista deja acolo, dar uh, s-a pus mai multă presiune asupra Comisiei. Și raportul PCD din 2015 are o poziție diferită, care spune că se fac eforturi uh, pentru a consolida măsurile la nivelul statelor membre pentru a ne asigura că condiționalitatea în cadrul dialogului pentru migrație nu are un impact negativ asupra cooperării pentru dezvoltare. Deci se poate spune că s-a întors de fapt pe dos S-a spus că se poate folosi condiționalitatea, dar trebuie să ne asigurăm că nu există un impact negativ asupra obiectivelor de dezvoltare. Împreună cu cadrul pentru parteneriat din 2016 și cu concluziile Consiliului din 2016 am avut această schimbare de norme în uh, documentele de politici, care a spus foarte clar că utilizarea stimulentelor pozitive și negative, precum și a pârghiilor pe care Uniunea Europeană le are la dispoziție, ar trebui să fie făcută pentru a împiedica migrația nereglementată. Din punctul meu de vedere, este legitim să ridicăm uh, întrebări pentru a vedea dacă activitățile propuse în cadrul uh, pentru parteneriat uh, respectă obiectivele care sunt menționate în articolul 208, așa cum a spus și Judith. Și dacă obiectivul primar este într-adevăr eradicarea durabilă a sărăciei. Atunci când apar mai multe obiective legate de migrație. În practică, și am analizat acest lucru în raport, dimensiunile ajutoarelor care sunt folosite în acest nou cadru nu trebuie să fie subestimate, dar nu o să intru în prea multe detalii. Știm cu toții care sunt instrumentele financiare uh, folosite în acest cadru de parteneriat și am văzut că se pune uh, accentul pe țintirea geografică a țărilor care au relevanță din punctul de vedere al migrației în Europa. Nu e întotdeauna foarte transparent modul în care aceste fonduri sunt legate de anumite condiții. Deci acest lucru este destul de dificil de cercetat și raportul încearcă să facă ceva în acest sens, dar nu este foarte clar uh, cum se întâmplă lucrurile în uh, rapoarte precum cel pentru Afganistan pentru că sunt două compartimente, compartimente unul ajutoare și unul de uh, negocieri. Apoi, nu am descoperit niciun caz în care să avem condiționalitate negativă la nivelul Uniunii Europene. Știu că am fost la un pas de a face acest lucru, dar este un subiect foarte fierbinte din punct de vedere politic și atunci când vorbim despre cadrul de parteneriat, uh, în principal vorbim despre stimulentele pozitive și nu despre cele negative. Încă o dată, este vorba despre securitatea internă și nu neapărat despre componenta de dezvoltare, dar cred că sunt mulți actori din dezvoltare care încearcă să nu mai aibă o asemenea condiționalitate specifică în documente. Dar înainte de a mă referi la provocările practice, Vreau să spun că avem și ocazii pozitive pentru a folosi lucrurile într-o abordare diferită, pentru a schimba politicile țărilor partenere, pentru a face reforme care să fie bune pentru perspectiva de migrație și de dezvoltare, cum ar fi elementele de pe Agenda 2030 legate de migrație sau uh, reformele din țările partenere care permit accesul migranților la piața muncii și alte măsuri care au fost uh, anterior neglijate în... și deci există oportunități de a face toate aceste, aceste lucruri. Pe de altă parte devine mult mai problematic atunci când interesele specifice ale UE de a reduce fluxurile de migrație reprezintă obiectivul predominant. Deci, pe parcursul interviu interviurilor pe care le-am făcut pentru raport, la nivelul UE și la nivelul statelor membre, utilizarea condiționalității pentru ajutor pentru țările de migrație ale UE a fost puse sub semnul îndoielii în ceea ce privește aspectele practice și de viabilitate. De ce există aceste dubii? Pentru că avem exemple acolo unde condiționalitatea a fost aplicată în trecut și uh, nu am uh, văzut să fi fost uh, eficientă pentru a avea o mai bună cooperare în ceea ce privește migrația. Și exemplele merg până în 1994, când uh, s-a încercat utilizarea acestora cu Vietnamul, dar nu a mers. La fel, în 2012, guvernul olandez a încercat să aplice condiționalitatea negativă în ajutorul acordat Ganei și nici asta n-a dus la un rezultat bun pentru niciuna dintre părți. Comitetul Consultativ uh, Olandez pe probleme de migrație a spus că nu a fost în niciun fel o politică utilă în acest context. Chiar dacă există o disponibilitate și se ajunge la rezultatul scontat, uh, este posibil să nu reușească să reducă cifrele de migrație foarte lesne, cel puțin pe termen scurt. Și asta duce la strămutarea problemelor în altă parte. A doua întrebare este legată de proporționalitatea acestor măsuri și modul în care acestea pot fi puse în practică. Și aici încă avem întrebări. Și aici apare și lipsa de transparență, pentru că vorbim de negocieri politice. Dar este o provocare să definim așteptările precise pe care le avem de la niște țări și cum ar arăta o cooperare mai bună dacă ar avea legătură cu numărul de refugiați readmiși, câți trebuie să fie readmiși înainte ca ajutorul să fie tăiat și ce ar însemna un nivel adecvat, dacă este justificat și proporțional și cum se aplică aceste criterii între diversele țări. Deci există niște subiecte practice care trebuie să fie rezolvate pentru a avea o fundație pe baza căreia să poți evalua eficiența. A treia observație pe care doresc să o fac este că, așa cum am spus, stimulantele pozitive sunt din ce în ce mai des folosite și asta pleacă de la presupunerea că ajutorul este o pârghie suficientă și poate în combinație și cu alte instrumente de politică externă pot uh, aduce o modificare. Pentru unele țări este adevărat, pentru altele, uh, cum ar fi Nigeria, unde fluxurile sunt mult mai înalte, este mai dificil să provoci o schimbare reală și uh, se pune întrebarea dacă condiționalitatea ar avea un efect sau nu. Deci, de aici apar scepticii care spun că finanțarea suplimentară nu ar putea cumpăra influența politică în mai multe țări în care există această discuție legată de migrație. În alte cazuri, când apar și problemele de guvernanță, cum ar fi în Eritrea sau Sudan, aici întrebarea este dacă situația economică și politică a țării uh, poate fi afectată în mod eficient de UE prin obiectivele de dezvoltare. Până acum abordările folosite nu au fost eficiente. Și o ultimă observație care este foarte importantă, consecințele neintenționate ale unei asemenea politici. Această dimensiune politică a ajutorului în interesul statelor membre poate avea niște consecințe neintenționate dacă nu este atent la uh, dinamica locală și la condițiile economice locale. Vinerea trecută am avut o lansare pe care am găzduit-o uh, împreună cu inițiativa globală împotriva crimei organizate, concentrându-ne pe Libia și mesajul clar a fost că dacă UE consideră că cel mai important punct de plecare este reducerea fluxurilor de migranți uh, pentru a trata cu Libia, asta ar putea duce la o destabilizare și mai mare. Deci ar trebui să ne concentrăm asupra construirii de, de instituții. Și o să mă opresc aici și aștept cu interes întrebările dumneavoastră dacă le aveți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ana! Vreau să memorezi întrebările pentru că asta o să facem uh, la final după ce intervin toți oratorii. Acesta a fost doar o privire de ansamblu așa, asupra acestui raport pe care îl uh, recomand. Oamenii vorbesc întotdeauna despre finanțare suplimentară. Eu, ca politician, mă întreb uh, suplimentară față de ce și de unde apare această, această suplimentare. Pentru că am finanțat uh, uh, Africa cu fonduri care trebuiau să fie alocate de-abia peste câțiva ani, deci eu nu cred în finanțare suplimentară. Și vă spun, de asemenea, Comisia DEVE înființează un grup de lucru care va fi prezidat de domnul Schlein din partea SND pentru a avea cunoștințe mai aprofundate uh, asupra modului în care se cheltuiesc uh, sumele pentru dezvoltare în contextul uh, crizei migrației. Este în curs de înființare și am speranțe mari că acest, uh, această comisie ne va ajuta să înțelegem mai bine lucrurile și să avem o poziție de examinare. Trec acum la următorul nostru vorbitor, Hertrul Lamnou, ca vorbitor de olandeză pot să pronunț numele foarte bine, Herta Lano, care lucrează pentru Organizația Internațională pentru Migrație și care a lucrat cu ECOVAS și cu UNDP în Uganda și care va vorbi despre maximizarea impactului de dezvoltare prin migrație prin parteneriate veritabile, dacă nu mă înșel. Este un titlu foarte pozitiv, așa încât îți dau cuvântul. Um, Vă mulțumesc. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi prezentă la această audiere privind condiționalitatea ajutorului și migrație. Mă numesc Nu, lucrez pentru Organizația Internațională pentru Migrație, sunt expert în migrația în domeniul muncii și astăzi uh, reprezint biroul nostru de aici, de la Bruxelles, dar așa cum se spunea, am lucrat peste 10 ani pe teren în Africa, pe chestiuni legate de migrație și dezvoltare, mai degrabă din perspectiva statelor de origine. În intervenția mea de astăzi voiam să menționez trei lucruri. În primul rând, să vă prezint contextul migrației și dezvoltării ca să înțelegem exact această dezbatere cu privire la condiționalitățile privind ajutoarele, care este legătura între dezvoltare, cooperare și migrație și apoi se mai plec asupra modului în care a fost integrat uh, migrația în politicile globale și ale Uniunii Europene în domeniul dezvoltării și la final să mă refer la nevoia de a avea niște parteneriate adevărate care să profite la maxim de potențialul dezvoltării. Migrația este toate felurile și a fost uh, așa dintotdeauna. Oamenii au tot migrat de-a lungul istoriei. Dacă ne uităm la fluxurile actuale ale migrației, cred, de fapt sunt sigură că acestea vor continua și chiar vor crește în perioada următoare. În Europa constatăm că populația este îmbătrânită și sunt eh, din ce în ce mai multe lacune pe piețele muncii, dar în alte regiuni, mai ales în Africa, se observă contrarul, o populație foarte tânără, care este în creștere și așteptările sunt că va crește și mai mult în anii viitori. Și e clar că țările africane nu o să poată în viitor să absoarbă acești nu veniți pe piața muncii. Și cred că fluxurile de migrație către Europa vor continua vor crește în anii viitori și asta înseamnă că trebuie să ne gândim la cum vom reacționa la acest fenomen. Acum, legătura cu cooperarea în domeniul dezvoltării. Și o întrebare pe care aș vrea să o adresez este dacă e nevoie, dacă într-adevăr mai multă dezvoltare duce la mai puțină migrație, pentru că în unele dezbateri se presupune că dacă lucrăm uh, pe dezvoltarea unor state din Africa, poate putem să limităm aceste fluxuri, fluxuri de migrație. Eu aș crede contrariul, pentru că sunt dovezi că, până la urmă, nu cei mai săraci dintre cei mai săraci sunt cei care migrează și nu e vorba, e vorba de fapt de state unde indicele de dezvoltare umane este mediu, acolo se observă numărul cel mai mare de migranți. Deci, până la urmă, dezvoltarea mai mare chiar duce la mai multă migrație. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem cooperare în domeniul dezvoltării, dar trebuie să stabilim exact care sunt așteptările. Apoi legătura între migrație și dezvoltare. E bine, pot să spun că migrația este un lucru bun pentru dezvoltare, cu condiția, sigur, să fie bine gestionată. Dacă ne uităm la dezvoltarea statelor de origine, banii trebuie și înapoi în țară și așa mai departe, dar nu aș spune că uh, aș putea spune că și pentru Uniunea Europeană este importantă migrația și pentru creșterea noastră continuă. Acum, cum a fost migrația integrată în um, politica pentru dezvoltare la nivel global? Se recunoaște la nivel global că migrația poate să reprezinte un factor uh, bun de, de dezvoltare și mă refer în special la obiectivele de dezvoltare durabilă care au fost adoptate în septembrie 2015. Con- spre deosebire de scopurile de obiectivele pentru mileniu, prin acestea, prin aceste obiective de dezvoltare durabilă, se recunoaște că migrația face parte din dezvoltare și avem o țintă specifică ca comunitatea internațională să faciliteze o migrație uh, în siguranță, legală, prin uh, politici bine gestionate de migrație. E un obiectiv important pentru noi. Mai sunt și alte ținte care se referă, de exemplu, la reducerea costului remitențelor, apoi combaterea traficului de ființe umane, creșterea protecției um, lucrătorilor migranți, dar cred că cel mai important obiectiv este acela că vrem să ne angajăm să facilităm o migrație legală, bine organizată și acesta este un um, aspect important. Avem în acest sens um, un obiectiv foarte important care a fost uh, îndeplinit uh, anul trecut cu declarația ONU privind refugiații și migranții și angajamentul de a um, elabora un pact uh, cu privire la um, o migrație în siguranță și bine reglementată este un angajament și pentru noi, pentru statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să lucrăm către o migrație în siguranță și să ne gândim la efectele pozitive pe care le-ar avea. Referitor la politica Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea. Anul trecut, împreună cu echipa noastră de aici de la Bruxelles, am uh, elaborat o serie de recomandări cu privire la Consensul European privind dezvoltarea și împreună cu ceilalți actori din domeniul dezvoltării, cred că suntem cu toții preocupați cu privire la această posibilă condiționare, condiționare a ajutoarelor pentru dezvoltare, de chestiuni legate de readmisie și mai departe, pentru noi important este ca în um, dezvoltare să ne uităm în primul rând la obiectivele de dezvoltare și nu în primul rând la um, politicile interne, la obiectivele interne ale Uniunii Europene. Noul uh, cadru de parteneriat cu țările terțe a fost uh, salutat de către ION. E important să lucrăm la aceste parteneriate ales pe parte de obiectivă. Salutăm și obiectivele care au fost uh, clar explicate în acest uh, cadru de parteneriat, însă există multe întrebări cu privire la migrația ilegală, cum trebuie să fie combătută, returnare, readmisie și multe întrebări legate de uh, promovarea unor canale și ocazii legale de migrație un lucru foarte important în agenda generală privind migrația și dacă vrem să avem rezultate, trebuie să avem parteneriate mai echilibrate cu țările terțe, să vedem exact care sunt interesele lor, nu numai ale noastre. Și cred că aici uh, statele africane au spus de mai multe ori mai, mm, cu, mm, cu precădere la mm, summitul de la Valeta ca o serie de priorități, acestea ar trebui să se găsească în planul de migrație și acesta se referă, da, la combaterea migrației, dar și la migrație, ile, la migrație legală. Și în aceste parteneriate, cred că ar trebui să facem și noi mai mult în acest sens. Vă aș da un exemplu de parteneriate de mobilitate care au fost negociate în trecut. Am fost și eu în Africa uh, de vest uh, când s-au um, ținut aceste negocieri și am avut exemplul Ganei, care nu a mers mai departe cu negocierile pentru că a considerat că nu exista suficiente argumente astfel încât parteneriatul respectiv să fie interesant pentru această țară. Deci este important dacă vrem să uh, avem un maxim de efecte pozitive ale migrației și să ne asigurăm că aceasta e bună pentru dezvoltare, să ne uităm la aceste parteneriate și să vedem cum am putea să facem acest, ca acest lucru să se întâmple cumva bine reglementat, uh, periodic, pentru că um, dacă migranții ajung în siguranță și li se apără drepturile, atunci chiar pot să devină agenția dezvoltării. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, Hertroy. E vorba de un studiu cu privire la parteneriatele de mobilitate cu tabăl verde și studiul acesta um, a avut cam aceleași concluzii, că nu se cheltuiseră chiar atât de mulți bani, că nu erau chiar atât, atâți oameni care putuseră să migreze în mod uh, legal, deci lucrurile nu prea se concretizaseră. Dacă vrem să vorbim de parteneriate, de pacturi, trebuie să găsim uh, căi legale pentru acești oameni. Un lucru esențial care încă lipsește din dezbatere. Mergem mai departe la Stefano Signore, care este șef de unitate la migrație și dezvoltare la DG DEFCOM va avea o prezentare care se intitulează Dezvoltare și imigrație, politică în acest sens, oportunități și provocări. Iată ce titlu cuprinzător. Vă rog. Da, dar promit să mă limitez la numărul de minute și Comisia Europeană nu, nu zice o noutate atunci când se angajează în aceste politici. După cum știți, vorbim de ani de zile de aceste provocări și de uh, oportunități și de profitarea de oportunități. Și facem acest lucru pentru că suntem convinși că acest lucru poate fi un contribuitor uh, semnificativ pentru factorul social atât în țara de origine cât și în țara de destinație dar uh, contextul operațional s-a schimbat în ultimii ani având în vedere și uh, dimensiunile fluxului de, de, de refugiați și de migranți pe care i-am văzut în ultimii ani și tragediile din Marea Mediterană. Și asta a dus la o schimbare a concentrării uh, și a finanțării uh, cheltuielilor pentru migrație. Am văzut uh, o creștere a resurselor care au fost devotate uh, migrației și am văzut de asemenea și alte instrumente pe care le avem la dispoziție și o mai bună coordonare între Uniunea Europeană și statele membre UE. Schimbarea este oglindită și de schimbarea din contextul global, așa cum s-a menționat deja de antevorbitorii mei, pentru că uh, migranții și refugiații sunt incluși în uh, țelurile de dezvoltare durabilă, în special la SDG 10.7 facilitarea unei migrații și mobilități uh, ordonate, inclusiv uh, implementarea unor politici bine gestionate de migrație. Această recunoaștere este importantă pentru că asta înseamnă și că nu mai vorbim despre migrație și dezvoltare, ci migrația face parte din dezvoltare și acest lucru nu se întâmpla în urmă cu câțiva ani. Cu siguranță nu se întâmpla în obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Cum reacționăm, deci, față de această, acest context global modificat? aș spune că putem uh, uh, categoriza această reacție în trei piloni. Rezolvarea cauzelor, maximalizarea impactului de dezvoltare al migrației și îmbunătățirea tuturor aspectelor legate de gestionarea uh, migrației. În ceea ce privește cauzele, Gertrude a spus deja foarte bine că știm că există o legătură între migrație și dezvoltarea socială și economică a, a statelor respective, dar că această legătură nu este una lineară, ci depinde de mai mulți factori. Și credem că pe termen lung măsurile de dezvoltare care rezolvă aspirațiile și bunăstarea celor care ar alege să migreze pot să reducă fluxul de migrație și uh, pierderea inacceptabilă de vieți omenești cu care ne confruntăm în continuare. Pentru a rezolva aceste provocări este nevoie de mai multe tipuri de abordări, dar până la urmă este vorba despre construirea unei societăți uh, rezistente și durabile, acolo unde oamenii să aibă speranță, să nu fie uh, disperați și să aibă acces la locuri de muncă productive și bine plătite. Acolo unde, deci, să poată spera la o viață demnă pentru ei și pentru cei dragi. Dar vorbim de asemenea și despre dezvoltarea altor uh, măsuri, cum ar fi rezolvarea conflictelor, uh, politici comerciale și implicarea sectorului privat. Asta încercăm, de fapt, să facem cu propunerea noastră pentru un nou consens european pentru dezvoltare, care este discutat, după cum știți, în momentul de față la nivelul Consiliului și uh, între Consiliu și Parlament. Asta este și intenția din spatele propunerii pentru un nou plan de investiții european, pentru că dacă ne uităm la aspectele demografice, în special pe continentul african, știm că în medie trebuie să creăm 18 milioane de locuri de muncă pe an până în 2035. Și asta este într-adevăr o provocare foarte mare și nu se poate rezolva decât prin uh, um, exploatarea potențialului uh, investițiilor private interne din Africa pentru că doar așa putem spera la crearea unui număr suficient de locuri de muncă. De aceea, în ceea ce privește rezolvarea cauzelor, asta rămâne în mare, asta înseamnă angajamentul pe care ni l-am asumat. Apoi, Uh, eforturile de a maximaliza ajutoarele pentru dezvoltare. Am vorbit deja despre asta în ceea ce privește relocările. Știm că acestea reprezintă între reprezintă de două sau trei ori nivelurile de uh, finanțare pentru obiectivele de dezvoltare durabilă și asta este uh, relevant pentru că uneori vorbim despre um, o proporție de 60% din buget. Da. Uh, lucrăm uh, cu e-funds, spre exemplu, pentru a acorda instrumente financiare suplimentare și suntem angajați să îmbunătățim toate aspectele legate de gestionarea migrației de la combaterea traficului cu ființe umane și a contrabandei cu ființe umane la promovarea mobilității și migrației legale sau la îmbunătățirea spațiului de protecție pentru solicitații de azil. Toate acestea respectă uh, punctul 10.7 al obiectivelor de dezvoltare durabile. Am uh, lucrat uh, în cadrul Fondului de Urgență pentru Stabilitate pentru a rezolva problemele existente în Africa. Deja s-a menționat uh, acest lucru. Am lansat peste 100 de proiecte în ultimul an și jumătate. Vorbim de mai multe miliarde de euro și multe dintre aceste proiecte se referă la probleme legate de gestionarea mai bună a migrației în domeniile pe care le-am menționat deja. Da, cu eforturi crescute apare și o obligație de a raporta în mod exact și clar ce facem, cum facem și când. Și tocmai de aceea, recet, am um, dezvoltat un nou cod al migrației care ar trebui să ne permită să raportăm mai bine și să explicăm mai bine cheltuielile de dezvoltare legate de migrație. Vorbeam mai devreme despre domeniile în care, efort, în care se fac eforturi suplimentare pentru guvernanța migrației. Nevoia de a dezvolta migrație și mobilitatea legală a fost deja menționată. Nu putem să dezvoltăm o politică de migrație generală fără a promova și mai mult mobilitatea și migrația legală. Putem da câteva exemple, spre exemplu creștem numărul de uh, locuri în uh, programul Erasmus Plus pentru Africa și putem spera să creștem acest număr de locuri și mai mult pe viitor. Alte domenii în care, asupra cărora ne concentrăm uh, sunt uh, reintegrarea celor întoși și asta respectă uh, obiectivul de a nu lăsa pe nimeni în urmă. S-a menționat deja un lucru la care aș vrea să mă întorc, și anume protecția internațională și azilul. Multe din proiectele pe care le dezvoltăm au legătură cu ajutarea țărilor partenere să consolideze spațiul de protecție. Asta și pentru că am ajuns la concluzie că strămutarea forțată nu este o provocare doar pentru actorii umanitari, ci este și o provocare de dezvoltare în conformitate cu Agenda 2030 și cu declarația pentru migranți și refugiați din septembrie de anul trecut. Am adoptat o comunicare în aprilie 2016 în ceea ce privește viața și demnitatea și, așa cum am spus, lucrăm la multe proiecte care au îmbunătățit accesul la serviciile de bază sau s-au concentrat asupra Uh, ajutoarele sirienilor în uh, țări din Africa. Lucrăm, deci, pe toate planurile pentru gestionarea migrației și nu, doar, nu ne ocupăm doar de migrația nereglementată, care este totuși o componentă a intervenției noastre și a logicii intervenției noastre. În concluzie, doar printr-o abordare holistică în cadrul de dezvoltare, uh, UE uh, poate să continue să mm, se ocupe atât de provocările pe termen scurt, reprezentate de fluxurile uriașe de migrație care au apărut în Mediterană, dar și uh, schimbarea demografică și inegalitățile care apar pe termen lung în diverse părți ale lumii. Și asta vrem să facem și pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Domnule senior, cred că nu ne-am înțeles foarte bine. Eu uh, voiam să știu părerea dumneavoastră despre condiționalitatea ajutorului și migrație. Nu despre proiectele legate de migrație, ci... Dar cine știe, poate cu întrebările din partea colegilor am putea să răspundem și la asta. Pentru că cred că trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu. Ultimul vorbitor uh, din acest panel este Inge Brest ofițer uh, senior la Care International. de Inge a lucrat și pentru Voice, care este o rețea de ONG-uri umanitare cu sediul la Bruxelles și-a făcut un doctorat la Universitatea din Heren care se referă la migrația forțată și prezentarea ta este legată de migrație în uh, politica externă a UE și impactul său asupra țărilor în curs de dezvoltare. Cred că este la subiect pentru astăzi. Te rog, ai cuvântul. Thank you. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat astăzi să vorbesc în numele Concord. După cum am spus mai devreme, în Agenda 2030 migrația este recunoscută ca un ingredient important pentru dezvoltare, însă se constată la nivel european că migrația este din ce în ce mai mult încadrată în termeni de securitate și nu de drepturile omului. Legătura între acțiunea externă și gestionarea migrației a fost formalizată în comunicarea privind migrația din iunie și de atunci relațiile noastre cu statele terțe, fie că e vorba de educație, comerț, schimbări climatice și toate acestea trebuie să fie redirecționate astfel încât să se concentreze pe gestionarea migrației. Noi, ca societate civilă, am reacționat foarte mult la această propunere și în câteva zile peste 140 de ONG-uri din întreaga Europa au, din domeniu au reacționat, au spus uh, că statele membre ar trebui să respingă pur și simplu comunicarea. Clar, statele membre n-au ascultat, dar a fost un semnal important. În acest cadru mai amplu de politici străine, um, externe, am văzut o, un transfer foarte mare în ultima vreme. Gestionarea migrației trebuie acum să fie redirecționată către tratarea cauzelor de la baza migrației. Asta înseamnă că migrația este o problemă care trebuie rezolvată, care trebuie oprită. Noi nu considerăm că așa stau lucrurile. Migrația forțată reprezintă un lucru diferit de migrație în ansamblu. Și apoi mai e și problema includerii statelor membre, cum să se folosească ajutoarele ca stimulente, ca formă de condiționalitate pentru a lucra cu statele partenere în gestionarea migrației. Și în rapoartele de progres de până acum, cele trei privind parteneriatele, a fost clar că cooperarea în domeniul dezvoltării a fost legată de returnare și readmisie. Dacă statele fac mai mult, atunci Uniunea Europeană le dă mai mult. Statele membre lucrează la asta în culise. Unele state membre au spus uh, foarte clar faptul că um, dezvoltarea trebuie să fie condiționată de uh, funcționarea acordurilor de readmisie, deci e o chestiune care este internă uh, și politică și nu e legată de o analiză a situației. De asemenea, e un accent foarte important și pe statele acelea care sunt importante pentru migrația către Europa, asta în defavoarea celorlalte state și, de exemplu, în politica de vecinătate s-a evaluat că acea abordare mai mult pentru mai mult n-a funcționat, că a fost prea constrângătoare și cu toate acestea se repetă abordarea. În acest uh, context, um, trebuie să ne mai gândim și la revizuirea la mijlocul um, perioadei CFM. E clar că migrația va fi examinată și asta înseamnă că s-ar putea să se pericliteze negocieri um, de ani buni pentru programarea pe termen lung în favoarea unor um, soluții pe termen scurt privind controlul migrației. De asemenea, banii sunt acum um, alocați în diferite canale de finanțare, cum ar fi Fondul pentru Africa. Acum Deși prin acestea se finanțează niște programe bune, nu suntem convinși de cât de valabilă este viziunea din spatele acestor fonduri uh, fiduciare. Nu e vorba până la urmă de drepturile omului sau de educație, mai degrabă de reducerea fluxurilor de migrație. Și se arată că indicatorii privind returnarea vor fi adăugați la aceste proiecte și, de asemenea, mai sunt câteva chestiuni legate de frontiere, gestionarea acestora și așa mai departe. În plus, criteriile de finanțare pentru a se califica pentru un proiect în cadrul um, fondurilor de fonduri fiduciare nu este transparent și până la urmă se ține cont de normele uh, acestor instrumente uh, care trebuie să fie respectate, dar nu se poate face o evaluare acestora și nu știm. Pe lângă aceste chestiuni de bază, mai apare și un fapt foarte simplu pe care mai mulți din mediul academic l-au arătat și l-am mai menționat, că mai multă dezvoltare nu înseamnă mai puțină migrație. Altfel, de ce uh, sunt de acord cu acest lucru mai mulți experți europeni? Pe lângă Fondul Fiduciar pentru Africa, există probleme și cu facilitatea de urgență pentru Turcia și cu fondul uh, propus pentru um, dezvoltare durabilă și așa mai departe. N-am să intru în detalii, însă e suficient să spun că toate aceste instrumente care ar trebui să um, ajute în această agendă de migrație uh, controlată, de fapt înseamnă o diversiune de la cooperarea reală și de la adevăratele obiective ale dezvoltării. Cât despre programare în domeniul dezvoltării și finanțare, ce este îngrijorător este impactul uh, geopolitic mai amplu al uh, fluxurilor de migrație în um, Uniunea Europeană, care a devenit o obsesie pentru Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la Libia, E o țară unde nu funcționează guvernul, conflictul este în plin, uh, nu există control asupra teritoriilor. Cine se mm, ce poate spune despre această țară că cea mai mare prioritate este să oprim migrația către Uniunea Europeană? Ce mai rămâne atunci cu um, stabilizarea, cu securitatea și așa mai departe? Sunt mult mai mulți bani um, alocați pentru controlarea rutelor de migrație față de cele pentru uh, stabilizare în această regiune. Un alt exemplu este uh, Uh, Sudan, fie că e vorba de procesul de la Khartoum sau alte canale, Uniunea Europeană încearcă să-și normalizeze relațiile cu partea um, sudaneză, pentru că este un stat de tranzit esențial. În plus, finanțarea europeană va fi oferită către autoritățile sudaneze care vor aplica um, controlul la frontieră. Dacă ne uităm la rapoartele GUE, unul dintre grupurile parlamentare care s-a dus în misiune acolo, Până la urmă, sunt uh, anumite forțe care controlează frontiera dintre Sudan și Libia, uh, un uh, grup care se numește Jandrawisi, care este răspunzător de atrocitățile din da-, Darfur. Deci, cât de departe vrea să meargă um, Uniunea Europeană cu această agendă privind controlul migrației? Și încă un exemplu este Mali. Uniunea Europeană ar vrea să crească returnările persoanelor din Mali dinspre Europa, însă nu ține cont de faptul că dinspre, Mani, din, dinspre Europa către mani se transmit bani care sunt esențiale, de două mai mult decât asistență pentru dezvoltare și aceste remitențe de cel mai multe ori înlocuiesc serviciile de stat care nu există. Având în vedere nivelul mare de șomaj și fragilitatea stat, statului, migrația reprezintă cumva și o supapă de siguranță pentru tinerii care altfel uh, ar putea să reprezinte mm, o amenințare pentru stabilitate. Sigur, s-ar putea să găsească și niște modalități legale, însă acest lucru nu este o prioritate statelor membre. Care ar putea să fie efectele mm, punerii în aplicare a returnărilor către mm, Mali? Ar dispărea remitențele și ar uh, intra în declin uh, economia, ar duce eventual la o implozie care ar duce chiar la mai multă migrație, la mai multe fluxuri și s-ar duce la o dependență mai mare de ajutare și până la urmă controlele acestea la frontiere în Africa, um, circulația liberă, ECOAS. E bine, sunt multe probleme la care mă pot gândi, dar ajung tocmai la argumentul la care vreau să ajung, că trebuie să ne gândim la răspunsurile la aceste întrebări înainte să facem noi politici, noi acorduri. Până la urmă, unde sunt evaluările de impact? Trebuie să oprim această tendință a unor șefi de state care vor uh, anumite lucruri doar ca să împace anumite mm, părți ale electoratului și până la urmă să se ajungă la un compromis la nivel uh, de Uniune Europeană. Nu așa trebuie să se elaboreze politice. Deci noi vrem un angajament uh, obligatoriu să nu se dăuneze, să nu se facă rău, apoi să fie evaluări de impact înainte să se demareze noi politici, apoi consultare cu Parlamentul European, consultare cu societatea civilă și în Europeană și în statele de care vorbim și în sfârșit să fie niște probe concrete, o colectare sistematică a unor dovezi cu privire la factorii pentru migrație și rutele de migrație. Știu că nu e vorba de știință de înalt nivel, e vorba pur și simplu de bun simț. Deci nu este vorba de nu putem să ne pronunțăm împotriva returnurilor ca atare. Acestea însă trebuie să fie parte dintr-o strategie mai amplă și să se respecte demnitatea și drepturile omului. E nevoie de consultări și de benchmark-uri pentru uh, politicile Uniunii Europene și asta nu se oprește doar la numărul de persoane care sunt oprite, controlate. Și toate acestea nu au nimic de a face cu cooperarea în domeniul um, dezvoltării. Dacă facem o legătură între aceste subiecte, de fapt e o problemă foarte mare. Se distorsionează valoarea cooperării în domeniul dezvoltării și chiar s-ar putea să fie uh, contraindicat, contraproductiv. De asemenea, contravine principiului um, responsabilizării. De fapt, aici ar trebui să fie baza cooperării pentru dezvoltare. Sper că prin aceasta v-am uh, prezentat, ce spun ONG-urile, că avem de face este o lipsă de coerență a politicilor pentru dezvoltare. Banii și programarea și politica externă sunt folosite în numele unei agende pentru control al migrației. Noi vrem mai degrabă să se respecte tratatul de la Lisabona și să se concentreze cooperarea europeană pe uh, Uh, reducerea inegalităților și pe educație și pe sărăcie. Mulțumesc. Very much, Inge, and um, let me underline... Mulțumesc foarte mult, Inge. Într-adevăr, politicile de returnare sunt parte a politicii de azil, dar nu parte a politicii de cooperare pentru dezvoltare. Criteriile OCDE nu ne permit să finanțăm returnările și integrarea persoanelor returnate din țările occidentale, deși nu știu cât timp mai putem merge așa. M-am mai primit un pic de timp în plus și o să-l fur de la tine, Enrique, pentru a le permite colegilor să pune întrebări. Începem cu Charles Goren și apoi Elish Line. Încercați să fiți cât mai conciși, vă rog. Mulțumesc. Dezbaterea aceasta este una de fapt foarte simplu, simplă. Cum funcționează condiționalitatea? O țară europeană, Comisia spune unei țări africane, răiei migranții care vin din, de aici și pentru asta vei primi asistență suplimentară. Asta numim un stimulent pozitiv. Dar acest stimulent Uh, are și o dimensiune negativă, pentru că banii pe care îi dăm în plus anumitor țări uh, nu vor ajunge la altele. Deci vor fi câștigători și vor fi perdanți. Și cine sunt perdanții? Perdanții sunt săracii din țările care nu uh, au aceste acorduri sau țări care au aceste acorduri și ele au. Și acolo există perdanță. Prin urmare, ajungem la o situație destul de paradoxală date de statutul cooperării pentru dezvoltare, pentru că până la urmă asta este miza centrală. Dacă vrem să aplicăm o condiționalitate țărilor în dezvoltare, folosim politica pentru dezvoltare, dar există și alte cooperări cu aceste țări, cooperare comercială. Ați auzit, de exemplu, un șef de stat sau de guvern sau Comisia să ceară să punem capăt folosirii uranului în țările, în statele membre? Sau cineva a spus, vom opri fluxurile comerciale în cele două direcții? Pentru că atunci am vorbit despre sancțiuni economice în ambele direcții. Pentru că întotdeauna e greu de prevăzut dacă aceste sancțiuni vor duce la ceva pozitiv sau negativ statutul cooperării pentru dezvoltare, care este evaluat în cadrul acestei discuții, este cel supus riscului. Pentru că penalizăm țările mai sărace, penalizăm pe cei care sunt cei mai vulnerabili și nu folosim alte elemente ale politicii externe, cum ar fi comerțul, unde îi privilegiem pe cei care au ceva de vândut, cei care sunt într-o situație mai bună din punct de vedere financiar. Prin urmare, vorbim despre principiile de bază ale cooperării pentru dezvoltare, care sunt în joc aici. Și eu cred că ar trebui să resetăm totul. Sunt de acord cu un fond fiduciar sau cu stimulente pentru investiții, dar nu în felul acesta. Mulțumesc, Charles. Cred că această intervenție a fost adresată comisiei, prin urmare, după ce primesc toate întrebările, o să aștept un răspuns din partea lor. Da, aș vrea să văd cum răspund la această întrebare. Elish Line. Mulțumesc tuturor vorbitorilor. Sunt de acord că am avut o schimbare clară cu această prezentare și există niște tendințe care mă preocupă o constat acest lucru și în comisia noastră și în comisia LIBE, unde discutăm despre reforma sistemului european comun de azil. Există o tendință către externalizarea responsabilităților noastre și frontierelor. Și desigur că mă preocupă ideea de a redirija toate relațiile noastre cu statele terțe către o formă de gestionare a migrației, cum pe bună dreptate ați spus. Cred că se creează și o serie de probleme la nivel regional, excluzând uh, unele dintre țările cel mai puțin dezvoltate dacă ele nu se dovedesc interesante pentru obiectivele guvernelor noastre. La primul summit de la Valeta, când am avut o discuție foarte dură între partenerii din Africa și țările noastre, când se vorbea despre miliardele de euro care merg către Turcia și valoarea remitențelor. Este o discuție care devine o discuție ipocrită în acest fel și mă preocupă ideea aceasta a alinierii la obiectivele durabile am fost la New York când acestea au fost aprobate și nu înțeleg cum proiecte care țin de gestionarea frontierelor pot fi aliniate la SDG-uri. Pentru că nu văd care ar fi modalitatea de a consolida frontierele și de a contribui la ceea ce se cere în articolul 208 și SDG reducerea sărăciei și a inegalităților. Din potrivă, cred că obținem efectul opus. Prin urmare, aș vrea să-mi spuneți mai multe despre cum este practic posibil să te asiguri că în cadrul ESD investițiile sectorului privat sunt în totalitate de acord cu drepturile omului și cu obiectivele SDG pentru că altfel ne opunem acestei politici pentru dezvoltare. Asta se întâmplă deja la nivelul politicilor fiscale și comerciale, într-o anumită măsură. E nevoie de transparență, de mult mai multă transparență. Sunt sigură că avem nevoie de investiții în Africa pentru a crea oportunități pentru tinerii de acolo, sigur. Dar trebuie să dăm dovadă de consecvență și să mergem în direcția corectă. Și este foarte important pentru noi în Parlament să avem o rezervă parlamentară de examinare și un grup de lucru care să se axeze pe aceste aspecte a examinării democratice. Pentru că noi ne-am simțit destul de excluși și trebuie să intrăm mai în detalii cu discuția. Norbert. Robert. O să vorbesc în germană ca să meargă mai repede. Cred că această condiționalitate de care vorbim și cele spuse de Charles reprezintă un paradox pe care trebuie să luăm în considerare în mod corespunzător. Nu trebuie să acceptăm o condiționalitate negativă în niciun caz. O să obținem inversul a ceea ce dorim dacă sancționăm țările care nu răspund așteptărilor noastre cred că o să obținem exact inversul la ceea ce ne dorim și de aceea vin cu această întrebare. Sunteți de acord să spunem că această condiționalitate negativă trebuie să fie exclusă? Nimeni n-a vorbit, de exemplu, de modul în care ritele din țările în cauză trebuie să fie implicate în proceduri. Este foarte important ca guvernele să evolueze și aceste evoluții sunt limitate în momentul de față. cu această situație a refugiaților avem ocazia să ne concentrăm mai mult asupra ce putem obține cu dezvoltarea în acest domeniu. Subiectul este unul sensibil, în special pentru uh, cetățenii europeni, dar în orice caz ne confruntăm cu o serie de probleme și luptăm pentru acest consens cu 0,7%. În paralel avem țări membre NATO care uh, convin asupra unui procentaj de 2% până în 2024, adică cheltuielile pentru apărare să treacă la 2%. Cheltuielile pentru apărare, securitate cresc în detrimentul a ceea ce se folosește pentru dezvoltare. Trebuie să fim foarte prudenți pentru că altfel nu o să putem uh, combate uh, sărăcia. Mulțumim! Da, există un studiu ECPBM. Ne-ar plăcea foarte mult să-l vedem, pentru că nu l-am văzut, ca să înțelegem mai clar ce spuneți. Dar uh, ne spuneți că se vorbește destul de mult în politica europeană despre condiționalitate, însă nu există nicio dovadă că este impusă. Asta spuneți? Și mă întreb dacă ne puteți da exemple în acest sens. În ceea ce privește condiționalitatea negativă, sunt multe state membre care sunt de acord că uh, ea există, dar trebuie să-l ascultăm și pe Charles Gorens. E vorba de bani care sunt folosiți în primele etape pentru ceva pe care altfel i-am fi folosit pentru politici normale de dezvoltare. Uh, sper să putem analiza în detaliu aceste lucruri pentru a ști ce se întâmplă exact în momentul de față. O altă întrebare. Foarte multe state membre au vorbit despre, despre gradul de îndatorare, despre puterea de, despre de puterea de intervenție. De exemplu, Turcia are acum uh, oarecum o poziție superioară față de noi în ceea ce privește migranții. Dar lucrul acesta se poate întâmpla și invers și putem avea o putere de intervenție negativă care să ducă la înrăutățirea condițiilor pentru aceste persoane. Poate că sunt unii care spun, da, dați-ne bani, dar uh, vrem pentru aceste proiecte, nu pentru eradicarea sărăciei ce vă interesează pe voi. Deci, ați discutat despre acest lucru, despre această putere de influență? Mulțumesc, Linda. Înainte să dau tuturor vorbitorilor ocazia să intervină cu un răspuns, două minute fiecare și puteți să vă axați pe ce întrebare vreți. Am și o întrebare. Aș vrea să înțeleg când vorbim despre aceste pacte și țările partenere și ce se întâmplă cu țările respective care nu îndeplinesc criteriul uh, pentru a fi o țară de tranzit sau o țară destinatară. Chad, de exemplu, este o țară care primește refugiați și care uh, totuși este ocolită oarecum de fluxurile acestea de bani. Uh, când vorbim despre cooperare pentru dezvoltare și identificăm țări și le permitem uh, finanțare pentru proiecte, ce se întâmplă cu țările partenere? <laughs> Și a doua întrebare, știu care este dezbaterea în OCDE pentru Uh, criteriile DAC care trebuie să fie îndeplinite pentru migrație. Comisia Europeană ne-a spus că va exista un cod DAC diferit pe migrație și aș vrea să știu cum a dobândit Comisia Europeană mandatul acesta și ce fel de cereri au fost prezentate în OCDE pentru schimbarea criteriilor, pentru că sunt sigură că aici în Parlament noi n-am discutat despre așa ceva. M-am gândit să dau cuvântul uh, invitațiilor noștri în sens invers. Începem cu Inge, Ștefano, Hirtrau și apoi Ana ca ultima intervenție. Mulțumesc. Întrebarea domnului Noize dacă alegem condiționalitatea. Condiționalitatea mai mult pentru mai mult, more for more, nu cred că ar trebui aplicată aici. Gestionarea migrației n-ar trebui să fie o condiție pentru ajutorul pentru dezvoltare. Este adevărat că în practică datorită, de exemplu, faptului că banii din rezerva EDF sunt folosiți acum pentru fondul fiduciar, nu mai sunt disponibili pentru uh, suplimentarea la revizuirea la jumătatea intervalului pentru țările care, uh, obiectiv vorbind, ar avea nevoie. Apoi, E ciudat când avem aceste discuții cu reprezentanții oficiali, ne spun, da, știm că pe hârtie există, dar nu aplicăm principiul mai puțin pentru mai puțin, less for less. Da, informează și aceste țări? E un lucru la care să ne gândim. Din punctul nostru de vedere, pur și simplu nu ar trebui să existe nici în practică, nici pe hârtie. Și un ultim aspect referitor la cooperarea pentru uh, dezvoltare și strămutări forțate. Comisia a lansat o comunicare minunată în aprilie, pe care am vrea să o vedem implementată și uh, logica pe acolo este foarte dificilă de cea din comunicatul de parteneriat pentru migrație pentru că acolo încercăm să vedem care este o imagine de ansamblu, unde pot fi puși migranții și refugiații, să existe stimulente pentru uh, integrarea persoanelor respective. Este diferit de reorientarea uh, ajutorului pentru cooperare și dezvoltare doar pentru strămutare și migrație. Cam atât. Mulțumesc. O să încerc să răspund și eu la câteva întrebări în măsura posibilului. Este important să avem în vedere, cum menționam în intervenția mea, că încercăm să abordăm toate componentele. Știu că atenția din partea politică se axează pe anumite intervenții, dar, de exemplu, dacă în fondul fiduciar finanțăm proiecte care au de-a face cu strămutarea. De exemplu, avem în Hornul Africii, Kenya, Uganda, Somalia, Etiopia, SUR, RDPP, programul Umbrella pentru 125 de milioane. Și același lucru dacă ne uităm și la ce se întâmplă în Niger. Deci, există mai multe proiecte care răspund acestor acestui cadru echilibrat. Deși există diferențe destul de mari, și asta vedem de multe ori, am văzut și în 2015 în Valeta, și la reuniunea din februarie, tot de la Valeta, accentul se pune pe diferite aspecte de ambele părți. Dar haideți să spunem că ideea unui dialog și a unui parteneriat este înțeleasă de țările africane. Înțeleg și sunt uh, dornice să se dezvolte pe baza unei abordări echilibrate și aprofundate. Codul ca să fie clar, acest cod nu afectează costurile pentru donatori, deci pentru a moderniza acest cadru, pentru a permite trasabilitatea programelor și auditul gestionării migrației există acest cod. Vă stăm la dispoziție dacă doriți informații suplimentare, sigur, și sper că am acoperit uh, măcar câteva întrebări. Da, au existat multe întrebări interesante și contribuții interesante dar, având în vedere ora, o să aleg unul singur. Modul în care proiectele legate de protecția frontierelor pot fi în conformitate cu obiectivele de dezvoltare. Mie mi se pare o întrebare foarte interesantă. După cum știți, în aceste obiective avem și migrația și modul în care putem avea o migrație Uh, reglementată și legată. Și pentru a uh, face acest lucru am vorbit mult despre promovarea migrației uh, legale, dar gestionarea frontierelor face și aparte din asta. Și am văzut acest lucru în Africa cu IOM, am lucrat mult la gestionarea frontierelor, pentru că asta nu înseamnă doar să oprești oamenii să se mute. Din potrivă, în Ecovas avem această zonă de liberă circulație, dar uh, lucrăm la gestionarea frontierelor pentru că vrem să știm cine se mută în ce direcție și în momentul de față în Africa de Vest habar n-avem câți migranți sunt acolo, cum trăiesc, cum au intrat în țară pentru că la frontieră n-au decât câteva foi și un creion și un registru unde încearcă să noteze cine a venit și cred că este mult uh, interes în a avea o mai bună instituție, o consolidare a instituției uh, uh, paznicilor de frontieră. Deci gestionarea frontierelor pentru mine înseamnă mai mult decât să oprești oamenii. Înseamnă să te asiguri că identificăm victimele, victimele traficului, înțelegem cine se mută, din ce motive și așa mai departe și Aș putea ilustra acest lucru. Acum câțiva ani eram uh, în Mali cu, la o reuniune cu ministrul de interne pentru a discuta politica de migrație a Maliului și a venit o întrebare de, legată de gestionarea frontierelor. Și acum am spus, uh, singurul mod în care se face gestionarea frontierelor acum este cu niște oameni pe cămile. Deci cum vreți să înțelegem cum uh, putem combate traficul, cum putem rezolva drepturile migranților dacă nu nu avem nici măcar uh, echipamentele fundamentale. Deci cred că ar trebui să ne uităm nu doar la migrație, dezvoltare, migrație legală și reîntoarceri, ci și la gestionarea uh, frontierelor, uh, colectarea de date și așa mai departe, pentru a obține o migrație care să respecte obiectivele de dezvoltare ale mineriului. Mulțumesc! Mulțumesc. Voiam să, ră, să răspund uh, doamnei McAvan și să mă refer și la anumite lucruri care, la care ar trebui să răspundă Comisia. Dar din câte știu eu, principiul more for more uh, apare deja în abordarea globală a migrației și mobilității. Ceea ce este nou în documentele de politici se află la nivelul UE și anume condiționalitatea negativă în principiu. Ce se întâmplă în practică? Cred că trebuie să facem o distinție între statele membre și uh, ajutorul Comisiei și eu mă refeream în mod specific la ajutorul acordat de Comisia Europeană. Nu știu să existe o condiționalitate negativă în cadrul acestui parteneriat acum, dar poate nu știu eu. Oricum nu am găsit așa ceva, dar există niște deliberări care au loc și știm că există au existat situații în care acest lucru a fost discutat, dar a fost destul de dificil din punct de vedere politic să obținem așa ceva. Cum spuneam, până acum nu s-a întâmplat. La nivelul statelor membre, așa cum am spus, s-a întâmplat în trecut în Germania, în țările de jos. Nu știu în momentul de față care sunt statele membre care plănuiesc activ să reducă ajutoarele legate, spre exemplu, de readmitere. Apoi, observație legată de comerț. De multe ori, cooperarea pentru dezvoltare este legată de migrație, dar avem și exemple uh, în care more for more se întâmplă și în uh, comerț. Există uh, discuții pentru facilitarea comerțului, pentru a ajuta aceste țări. Și dacă ne uităm la noile strategii comerciale, se vede că readmiterea este inclusă și ea ca principiu de, uh, pentru obținerea ajutorului. Deci nu este doar cooperare pentru dezvoltare, ci se acoperă tot planul de acțiune externă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult uh, vorbitorilor. Și o să dau acum cuvântul următorului grup de expert, uh, care este prezidat de Enrique Guerrero Salom și o să spun un ultim lucru. Uh, mulți dintre cei din sală sunt profesioniști ai dezvoltării și pe mine mă îngrijorează. Mă îngrijorează că nu îi apărăm și repet ceea ce a spus uh, Charles, că nu apărăm țelul uh, dezvoltării și acordăm prea multă discreție miniștrilor de justiție și de interne. Pentru că am văzut că tot apar uh, povești schimbate și când se schimbă povestea, până la urmă se schimbă și finanțarea. Și cred că DGDFCO ar trebui să protejeze interesele țărilor în curs de dezvoltare și să protejeze tratatul. Iar eu, sincer, nu v-am auzit făcând acest lucru. Din potrivă, și asta mă îngrijorează și sper ca pentru noi toți aici în sală, uh, să apărăm în continuare cooperarea cu țările în curs de dezvoltare pe baza egalității și pe baza eradicării sărăciei. Vă mulțumesc! Bueno, pues eh, vamos a continuar. O să continuăm. Din experiențele repetate știm că atunci când sunt două serii de experți, cel de-al doilea are mult mai puțin timp decât primul și de obicei și o prezență mult mai puțin copleșitoare. Așa că n-am să mai pierd eu timp, să mai adaug comentarii personale, ci am să dau cuvântul direct intervenienților noștri. Vreau doar să spun că termenul de condiționalitate și legătura cu drepturile omului m-ar părea să se afle într-o divergență clară. Pentru că acolo unde se încalcă drepturile omului, nu ar trebui să există cooperare pentru dezvoltare, aceste lucruri ar putea să fie clar diferențiate, însă de multe ori lucrurile nu stau așa, în primul rând pentru că există situații de crize umanitare care nu înseamnă neapărat cooperare pentru dezvoltare, însă um, având în vedere că um, crizele acestea sunt de ce în ce mai lungi, acestea intră în logica și în dinamica cooperării pentru dezvoltare și, pe de altă parte, pentru că um, încălcările drepturilor omului reprezintă, pe de o parte, un concept de neatacat, însă, pe de altă parte, e și un concept dinamic, adică atunci când se încalcă un drept al omului, se încalcă și gata. Însă, dacă stai să examinezi situația dintr-o țară, apare o dinamică și poate se poate constata că țara respectivă îmbunătățește modul în care apără drepturile omului și trebuie să se facă eforturi pentru această îmbunătățire, iar eforturile acestea trebuie să fie recunoscute și asta uh, poate intra în legătură cu ajutorul pentru dezvoltare. Tocmai pentru a vorbi despre acest tip de probleme avem o serie de intervenienți. Domnul Filiberto Ceriani Sebregondi, care probabil că e finlandez după nume, nu? Este un șef al uh, Diviziei pentru uh, Cooperare și Coordonare în domeniul dezvoltării de la SAE. Ne va vorbi despre mm, valorile fundamentale, despre dialog și instrumente. Îți dau cuvântul, Filiberto, ai 10 minute pe care te rog să le respecti. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deși vorbim despre condiționalitate și condiționalitatea ajutorului, aș spune că poate însuși cuvântul condiționalitate nu există în arsenalul uh, cooperării pentru dezvoltare la nivel UE. Bineînțeles, știm despre ce e vorba, dar întotdeauna avem tendința să vorbim despre cooperare, parteneriat, dialog, stimulente și așa mai departe și nu despre condiționalitate. Bun. Cred că, în primul rând, ar trebui să recunoaștem că prin tratatul de funcționare a Uniunii Europene avem niște linii clare, uh, mai ales în articolul 21, în ceea ce privește consecvența acțiunilor externe ale UE. Deci o prevedere pentru uh, care spune că Uh, ajutoarele pentru dezvoltare trebuie să contribuie la aceste măsuri externe și trebuie să promoveze și statul de drept, democrația și drepturile omului. Deci, dezvoltarea pentru cooperare, pe de o parte, uh, se concentrează pe reducerea sărăciei, dar avem, pe de altă parte, și o prevedere din tratat care vorbește despre consecvență în ceea ce privește democrația, statul de drept și drepturile omului. Pe de altă parte, în mod oficial, aderăm și la principiul uh, eficienței ajutorului, mai ales dacă ne gândim la principiul de proprietate al strategiilor de țară și al respectării priorităților acestor țări. Pentru asta este nevoie să recunoaștem prioritățile acestor țări, să le susținem și să nu avem o abordare unilaterală prin a le impune propriile noastre obiective. Rezultatul este că întotdeauna am încercat să găsim echilibrul uh, corect între protecție și promovarea drepturilor și valorilor noastre fundamentale și eficiența cooperării și respectarea principiului eficienței ajutorului. Deci asta înseamnă că Uniunea Europeană întotdeauna a încercat să stabilească parteneriate cu angajamente reciproce și pe aici includem și drepturile omului. De asemenea, atunci când vorbim despre condiționalitate, o considerație practică este că în conformitate cu multe studii, și abia aștept să aud și restul uh, paneliștilor, cred că există dovezi suficiente că de multe ori condiționalitatea nu dă rezultate, în sensul că nu poți să cumperi voința politică a unei țări doar prin a impune condiționalitatea legată de ajutor. Asta înseamnă că este un stimulant pentru noi să lucrăm mai mult la conceptul de a crea responsabilitate reciprocă atunci când avem angajamente reciproce cu cele două părți ale acordului. Atunci când vorbim despre drepturile omului, ne interesează mai degrabă voința politică și angajamentul politic al țărilor partenere și nu ne interesează să le impunem aceste lucruri. Aș vrea să menționez și că recent, în ceea ce privește strategia globală a politicii externe realizată de înalta reprezentantă Mogherini, conceptul de a promova parteneriatele este avansat pentru că pleacă de la recunoașterea faptului că trăim într-o lume unde ne confruntăm cu provocări comune. Asta stă la baza agendei pentru um, obiective de dezvoltare durabilă și este o lume complexă, fragmentată, cu situații tensionate, cu provocări mari și aceste provocări um, sunt aceleași și pentru noi și pentru parteneri. Deci cea mai bună cale de a face față acestor provocări este să creăm parteneriate. Deci să nu mai avem o relație confruntațională în care le dictăm propriile noastre principii și să avem aceste parteneriate de tranzacție cu tranzacții, dacă vreți, ci să preluăm uh, uh, provocări comune și să construim obiective comune. Bineînțeles că asta nu înseamnă că noi, Uniunea Europeană, renunță, renunțăm la valorile noastre fundamentale și la faptul că uh, noi credem în drepturile omului și în demnitatea omului și în statul de drept, pentru că acestea sunt fundamentale pentru orice societate care vrea să se dezvolte și se bazează pe dreptul universal al oamenilor. Strategia globală recunoaște faptul că nu doar că drepturile omului fac parte din valorile fundamentale ale UE, ci sunt și valoarea adăugată pe care Uniunea Europeană o aduce în relațiile internaționale, pentru că noi suntem cei care promovează drepturile omului, democrația și statul de drept. Trecând acum la modul în care lucrurile funcționează în practică. Am identificat câteva moduri de a descrie modul nostru de lucru. În primul rând, modul contractual, exemplificat foarte clar în acordul de la Cotonou. Acolo unde în articolele 9 și 10 avem definiția principiilor esențiale ale acordului, principii esențiale care sunt partajate între noi și cele 78 de țări semnătare ale acordului de acord Cotonou. Și aici vorbim despre statul de drept, bună guvernanță, drepturile omului și lupta împotriva corupției. Și în legătură cu aceste principii esențiale avem și proceduri menționate în articolele 96 și 97 care ne spun cum să acționăm în, modul, în momentul în care aceste principii comune sunt încălcate. Deci prin aceste articole s-a impus un mecanism de, uh, de consultare. Deci dacă se vede că o țară încalcă drepturile omului sau alte principii esențiale, există o cale de a uh, deschide niște consultări oficiale și specifice pe această temă și Uniunea Europeană are capacitatea de a trage concluzii unilateral în urma acestui dialog. Dar există și acolo o dorință de a stabili un dialog uh, de parteneriat pentru a rezolva problema. Care este experiența pe care am avut-o în acest sens? Articolul 96 a fost uh, un instrument foarte puternic pentru UE pentru a rezolva problemele legate de drepturile omului. Dar uneori este considerat un instrument prea puternic, ca o bombă nucleară, prin care blochezi cooperarea pentru că ați observat niște evoluții, să zicem, negative. Asta înseamnă că recurgi la acest articol doar în împrejurări extreme. Cred că în momentul de față nu am deschis acest articol decât cu Burundi. S-a tot căutat uh, găsirea unor modalități intermediare. Avem uh, articolul 8 legat de dialogul politic în acordul de la Cotonou și acesta este o modalitate de a vorbi despre drepturile omului. Există și tentative de a crea un dialog politic uh, consolidat așa un fel de medie între articolul 8 și articolul 96. Asta ar fi o experiență. O altă experiență este moda, uh, modalitatea normativă, și anume prin uh, instrumentul de dezvoltare și cooperare vorbim despre o abordare bazată pe drepturi și această abordare spune că trebuie să existe participare deplină, incluziune, nediscriminare și responsabilitate a deținătorilor de drepturi. Cei care ar trebui să fie beneficiarii uh, protecției drepturilor omului. Această abordare bazată pe drepturi este o abordare inclusivă în toate etapele ciclului de proiecte, de la identificare, de la programare, la identificare, la implementare și am găsit și norme similare în instrumentul pentru dezvoltare și cooperare, dar și în instrumentele de vecinătate legate de protejarea resurselor uh, pentru societatea civilă. Deci astea sunt modalitățile noastre de a include uh, Uh, în instrumentele noastre un temei juridic pentru a putea promova și uh, apăra drepturile omului. Cred deci că lucrurile au funcționat nominal până acum pentru că există modalități de a implica actorii interesați în diversele etape ale proiectelor, dar știm de asemenea că atunci când avem de-a face cu guvernele calcitrante, toate aceste prevederi nu sunt suficiente și revin iarăși la ideea că avem nevoie de voința politică și angajamentul politic al partenerilor noștri. Și asta este uh, cea mai dificilă condiție. Apoi, instrumentele. Avem un instrument de cooperare pe care îl considerăm oarecum uh, unilateral. Avem inițiativa pentru democrație și drepturile omului, care îi susține pe apărătorii drepturilor omului, susține misiunile de observare uh, electorală, inclusiv cele care sunt conduse de europarlamentari. Avem instrumentul care contribuie la stabilitate și pace, care este un instrument foarte valoros pentru a interveni în cazurile de încălcare a drepturilor omului fără consimțământul uh, guvernului partener. Toate astea sunt instrumente autonome pe care le avem, dar asta este calea principală. Cred că și aici avem limite, pentru că aceste instrumente funcționează oarecum la marginea cooperării noastre cu alte țări și nu am putea să ne gândim la o cale atât de paternalistă și unilaterală. Încă două cuvinte mai am de spus, uh, și anume sprijinul bugetar. Sprijinul bugetar presupune o evaluare a principiilor fundamentale. Nu se află în temel juridic, ci în liniile directoare ale Comisiei pentru a defini eligibilitatea țărilor pentru sprijin bugetar pe baza respectării principiilor fundamentale. Apoi, extra uh, instrumentele de cooperare suplimentară. Aș vrea să mă refer la experiența cu Uganda, unde Parlamentul a votat o lege să restricționeze dreptul comunității LGBTI și această lege urma să fie promulgată de președinte, dar președintele nu a semnat-o pentru că și-a dat seama că această lege ar fi fost pernicioasă pentru uh, investițiile din uh, investițiile companiilor străine în Uganda. Deci nu a fost uh, impresionat uh, mai degrabă de reducerea fluxului de ajutoare, ci s-a temut în principal de efectul negativ asupra investițiilor străine. Deci, de aceea avem nevoie și de companii care să aplice aceste standarde uh, pentru că și ele ar putea pune presiune asupra guvernelor pentru a proteja drepturile omului. O să trag o concluzie legată, o să trag o concluzie și o să spun că este vorba mai degrabă de parteneriate. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este Sidney Leclerc, care este cercetător la Universitatea Liberă din Bruxelles și care ne va vorbit despre regândirea condiționalității în modalități noi de abordare a angajamentelor și a stimulentelor. Aveți 10 minute. Mulțumesc foarte mult. Știți că membrii Parlamentului European au și această chestiune a, a discursului de un minut, așa că 10 minute e destul de mult. E o condiționalitate importantă. Mulțumesc! Am să vă spun trei lucruri pe care le-am întâlnit în cercetarea noastră cu privire la condiționalitate când e vorba de drepturile omului, în primul rând. Să nu-i păcălești pe alții, dar să nu te păcălești nici pe tine. Ce înseamnă asta? Condiționalitatea ajutorului la intersecția politicilor, adică decizia luată, și caracterul tehnic, elementele care sunt folosite pentru a lua acea decizie. Însă multe se pot întâmpla între cele două atât politizarea aspectelor tehnice și o tehnicizare a aspectelor politice. Sunt concluzii pe care le-am tras ca urmare a evaluării unui instrument de cooperare belgiană. Era vorba de o tranșă de stimulente, un fel de plic în plus, bani în plus oferiți unui stat dacă îndeplinea anumite criterii legate de bună guvernanță. Pe lângă politizarea aspectelor uh, tehnice, Există un element foarte frapant în aceste stimulente, așa cum au fost concepute. Acestea au fost prezentate ca fiind obiective, instrumente obiective de cooperare, însă dacă te uiți mai aproape la modul cum au fost concepute criteriile, au fost uh, multe zone de multe zone gri în care se putea interpreta oricum. De exemplu, în uh, stimulentele pentru RD, Congo era, se menționa voința de, voința ca Congo să avanseze în clasamentul privind um, facilitarea mediului de afaceri. Deci era vorba de dorința politică în care era menționată. La fel s-a întâmplat și în Burundi. Era un criteriu în care erau niște declarații ale unor misiuni de observare a legilor care au spus că acestea s-au desfășurat în mod onest. Dar nu ce înseamnă asta. E vorba de validare, despre violență, despre rezultate, despre ce? Toate aceste elemente pentru a încerca să se prezinte un instrument um, ca fiind obiectiv prin aspecte tehnice, e bine, acestea au lăsat totuși multe întrebări nerăspunse, că exista un fel de politizare. Și acestea, până la urmă, duceau la alocarea sau nealocarea fondurilor. Mai erau și alte elemente. De exemplu, dacă voiai să reduci angajamentele bugetare pentru dezvoltare, se puteau folosi alte elemente. Dar mai există și riscul percepției unei politizări, pentru că uh, oricât ar fi de justificată decizia, va fi umbrită de faptul că a fost luată pe alte considerente. Și aici intervine partea de dialog politic cu țara parteneră. Și încă un element important aici este faptul că se pot tehniciza aspectele politice. Acest lucru este legat de faptul că unui stat îi se cere să adopte o lege prin, pentru a primi o tranșă suplimentară sau pentru a nu se suspenda finanțarea. Sunt câteva probleme legate de astfel de indicatori. În primul rând, trebuie să existe legătura dintre rezultat, adică dacă vrei o guvernanță mai bună și spui legea aceasta trebuie să trateze acest lucru, trebuie să te asiguri că există legătura și de multe ori nu s-a întâmplat așa. De exemplu, când a fost tranșa de stimulente pentru Burundi, exista un criteriu în care se spunea că trebuie să existe um, o respectare mulțumitoare um, temelul articolului cu tare. Ce înseamnă asta? Înseamnă îmbunătățiri concrete sau pur și simplu uh, ne strângem la o masă, discutăm chestiunea legată de articolul 8 și toată lumea pleacă mulțumită acasă. Apoi, mai e un element de risc. Odată ce ai acordat uh, uh, tranșa, odată ce ai oferit stimulentul, atunci planul de follow-up uh, la această lege nu este um, realizat și acest lucru s-a întâmplat când a fost vorba de tranșa Uniunii Europene anterioară. există o condiție că trebuie să se acorde, să se facă plata în funcție de un plan de a îndeplini anumite rezultate. Și până la urmă rezultatele nu prea au apărut când s-a făcut evaluarea. Și încă un lucru e legat de riscul uh, faptului că se creează o formă fără fond, o schimbare în aparență doar. Și ajung la încă un învățământ tras, să nu te păcălești pe tine însuți. Asta se leagă de o cercetare pe care am făcut-o cu privire la subminarea democratizării. Cumva contraintuitiv, în multe state se fac uh, eforturi de democratizare și asta cu ajutorul actorilor cum ar fi Uniunea Europeană, dar uh, nu se pune sub semnul îndoielii modelul liberal de democrație. Actorii naționali chiar operează în cadrul discutat. Aceste chestiuni au fost internalizate, statele nu vor să fie paria, cum e Corea de Nord, și există și regimul de condiționalități care există în prezent și care introduce un accent pe acest element. Dacă spui pur și simplu că nu o să urmezi Uh, aceste indicatori sau spui că nu o să ai alegeri în următorii 20 de ani, probabil că nu o să primești niciun fel de ajutor. Însă, asta nu înseamnă că faci democratizare. Poate să pară așa, dar de fapt se fac regrese. Am să dau un exemplu foarte clar care vine chiar de la acest Parlament. În 2014, un apărător al drepturilor omului din Burundi a fost arestat și Parlamentul European a venit cu o rezoluție prin care îndemna guvernul să le libereze. Răspunsul guvernului burundez a fost unul foarte interesant. A spus, Parlamentul European nu poate să adopte rezoluție privind impunitatea și implementarea principiului separării puterilor în stat și, pe de altă parte, să ceară guvernului din Burundi să se implice într-un proces judiciar, într-o cauză anume. Deci, vedem că cumva se afișează respectarea normelor, uh, regulilor jocului, dar nu se joacă jocul per se. După cum știm, agenda privind uh, democratizarea nu este neapărat um, um, nu corespunde neapărat cu ceea ce spun um, elitele, sunt niște dinamici um, naționale, dar trebuie să existe o incompatibilitate. Pe de altă parte, actorii aceștia, când e vorba de eforturile internaționale de democratizare, nu pot să respecte anumite aspecte ale democratizării, dar nu-și pe miniști să nu le respecte. O să-i dau câteva exemple. elemente foarte importante ale unui uh, poli- proces politic uh, pe care le asociem cu democratizarea. E bine, un exemplu foarte bun sunt alegerile. Cum le măsurăm? Păi avem misiuni de observare a alegerilor. Și ce fel de tehnici de evitare acestora se pot uh, constata? E bine, în primul rând, nu se îndeplinesc condițiile tehnice pentru organizarea alegerilor ne pare rău, uh, nu putem să le organizăm, nu ne-ați finanțat, uh, nu avem condițiile tehnice. De asemenea, mai sunt și restricții care sunt multiplicate înainte de alegeri. În timpul um, alegerilor nu apar um, um, fraude sau violențe aparente. Încă un exemplu, în 2012 în Burundi au creat uh, o lege privind statutul opoziției. Arăta foarte bine pe hârtie. Era un statut pentru liderul opoziției, acesta primea fonduri, mașini, după aceea să apară pe, um, în presa națională și mai departe, conform ministrului de interne, e o lege care consolida democrația în Burundi. Dar dacă ne uităm mai de aproape, așa atunci și acum, singura uh, opoziție, de fapt, un satelit al guvernului. Deci, prin această tendință, să spunem, prin vocabular și prin uh, arhitectură către democratizare, dar de fapt um, se periclitează democratizarea în realitate. Și sunt tendințe autoritare care nu contravin proceselor de democratizare, ci le folosesc pe acestea. Un alt lucru interesant este că în rândul comunității internaționale se cam știe. Dacă îi întreb ce se întâmplă în Burundi, că în 2010, până în 2015 lucrurile nu au mers în direcția bună, dar nici la foarte greu de înțeles. Dar până la urmă, cum reacționezi la acest tip de eh, tactici subversive? cum te asigur că există o separare între puterea executivă, puterea judiciară. Pe de altă parte, nici ecosistemul instituțional nu prea este făcut cum trebuie, nu există flexibilitate, există presiuni de diferite feluri, indicatorii nu sunt corespunzători și nu e nici foarte ușor să accepti că modelul pe care îl promovezi este cumva folosit împotriva scopurilor pe care le are. Elementele acestea cred că vin cu constatări bune care să ne facă să ne gândim cum să venim cu stimulente mai bune și cu condiționalități mai bune. Au fost discuții cu privire la condiționalitățile negative. Se pune problema să dăm sau să nu dăm când e vorba de realocare care se face prin diferiți actori, nu neapărat la nivel bilateral, bine și aici trebuie să ținem cont de astfel de aspecte când vorbim despre condiționalitate. Pe scurt, ca să închei, în um, cooperarea noastră, programul nostru de cooperare al Belgiei, am încercat să ne gândim la o abordare care să țină cont uh, de anumite elemente de condiționalitate, angajamente și um, stimulente. Am o prezentare pe care pot să o distribui în acest sens, însă am să mă refer doar la două elemente. În primul rând, e nevoie de o viziune, să te gândești la ce vrei să faci. Cumva e foarte simplu, dar adesea lipsește care e contextul în care intervii, care este poziția ta în contextul respectiv, care e contextul tău intern. Belgia nu poate să facă același lucru uh, în termen de condiționalitate în Congo cum ar putea să facă în Tanzania, deci sunt chestiuni care trebuie și acestea luate în considerare și trebuie văzută și microanaliza. Ce ceri partenerului tău? Dacă îi ceri să rezolve niște chestii legate de corupție, atunci trebuie să faci o analiză politică economică. Ce înseamnă asta pentru partenerul respectiv, pentru dinamica internă și pentru uh, ajutoarele pe care încerci să le uh, implementezi. Și mă opresc aici. Mulțumesc! Urmează Emanuel Climis, care și el e cercetător la Universitatea uh, St. Louis are o prezentare care se referă la eficiența a condiționalității ajutoarelor și guvernanță, experiența belgeană cu trei studii de caz din Africa Centrală. Manole cuvântul. 10 minute. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să nu repet cele spuse de colegul belgean care tocmai a vorbit și să nici nu depășesc timpul care mi-a fost alocat. În principiu, Belgia, despre care experiență voi vorbi, pare un caz de studiu excelent pentru a vorbi despre condiționalitatea democratică. În ceea ce privește drepturile omului, de 20 de ani, Belgia analizează care sunt cele mai bune mecanisme de condiționalitate, de când a făcut la finele anilor 90 un efort mare de cooperare pentru dezvoltare, a creat instrumente care se concentrează pe țările care sunt primele destinatare prioritare a acestui studiu de cooperare în Africa Centrală. E vorba de mecanisme ce reprezintă un important volum financiar, în cel puțin la nivel bilateral belgian pe 3 ani 200 de milioane de euro, deci pe, aproape 25% din bugetul pentru dezvoltare care a fost alocat acestor țări din Africa Centrală. Există și voința de a promova o politică exterioară și de apărare în aceeași direcție. Deci, iată, un studiu destul de interesant. Și o să încep prin a vă spune din start că lucrurile nu funcționează cum ne dorim. Ați spus-o asta de altfel chiar la început. Nu funcționează lucrurile și e într-adevăr o problemă. Și trebuie să tragem o serie de lecții Nu o să prezint întregul caz, toate cazurile cu Rwanda, Burundi și ieri de Congo, Congo și Uganda într-o mai mică măsură, vreau doar să vă spun că există trei cazuri cu care ne confruntăm. În primul rând, mecanismele implementate care nu au dat naștere la rambursări pentru tranșa inițială, deci 20-20% din programul de cooperare a fost suspendat pentru că exista o serie de criterii care trebuiau îndeplinite la finele perioadei de regulă de trei ani. Deci am avut o serie de cazuri în care această sumă suplimentară n-a fost deblocată. De ce? Nu o să intrăm în detalii, dar pe ansamblu pentru că dialogul a fost întrerupt, pentru că criteriile n-au putut fi discutate, pentru că conținutul criteriilor s-a schimbat în momentul în care au fost formulate și momentul la care după 3-4 ani au fost evaluate. Practic nu mai era nimic de evaluat. N-au fost alocate pentru că au apărut restricții bugetare la nivelul Belgiei și era o metodă destul de comună, de comodă printr-o rectificare bugetară, să se realizeze o serie de economii la buget. A... Asta în primul caz. În al doilea caz ar fi cel în care se dă următoarea sumă. S-a întâmplat în cooperarea Belgiei cu Burundi. E vorba de 50 de milioane euro dintr-un total de 200, condiționate pe baza unor criterii care trebuiau să fie îndeplinite. Criterii clasice, am spune, în ceea ce privește guvernanța, scorul CPA, a Băncii Mondiale, o revizuire a Fondului Monetar Internațional, dar și validarea unei strategii naționale pentru o bună guvernare care trebuia să fie implementată de Burundi și organizarea de alegeri oneste. De aceea s-a acordat această tranșă stimulantă din împrumut. Al treilea caz este un caz ce nu are condiționalitate pozitivă sau uh, alocări bugetare suplimentare pe baza anumitor criterii, ci o condiționalitate bazată pe sancțiuni, deci negativă. Deci implementarea de sancțiuni financiare în cazul încălcării principiilor pe care se bazează parteneriatul. În acest sens, Belgia a aplicat politica europeană, a fost foarte prudentă, a așteptat ca primele concluzii ale Consiliului privind Burundi să fie prezentate și a și contribuit la acestea, după care, în calitate ca stat contribuitor, a adoptat poziția oficială și anume suspendarea acestui program cu Burundi cu aproximativ un an în urmă. Deci, avem aceste cazuri. Ce concluzii putem uh, trage de aici? Din nou, nu o să am o intervenție lungă și dacă doriți să aprofundăm lucrurile, vă stau la dispoziție. Ce concluzii putem trage? O să încerc să am concluzii un pic mai provocatoare. Să nu uităm, în primul rând, că condiționalitatea ajutorului pentru dezvoltare nu e ceva nou, chiar dacă în ultimii ani vorbim mult despre asta. Asta există din anii 70 și a inițiat um, dinspre organizațiile internaționale multilaterale, deci o procedură creată pentru introducerea de criterii obiective dintr-o perspectivă managerială. Adică trebuie să fim conștienți că uh, aceste lucruri sunt total opuse dimensiunii politice a cooperării pentru dezvoltare. Dimensiunea politică ce adesea este trecută cu vederea, într-un fel sau altul, prin procesele de benchmarking internațional și prin discuțiile în diferite formate. Mă gândesc la Comitetul de Ajutor pentru Dezvoltare al OCDE, când cu abordări tehnice se elimină orice dimensiune politică a cooperării pentru dezvoltare. Cu ce ne confruntăm? Președintele a menționat acest lucru la început. Ne confruntăm cu țări care nu se regăsesc într-o situație ideală în ceea ce privește guvernanța democratică și respectarea statului de drept, în o situație deloc ideală în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și, prin urmare, putem vedea în ce măsură uh, există voința politică de a ne implica în acest proces. Întrebările ar fi următoarele. În ce măsură un donator, fie el european, multilateral, bilateral, este gata să recunoască că acțiunea sa este una de ordin politic? Uniunea Europeană poate recunoaște acest lucru, menționat de mai multe ori astăzi. Politica de ajutor pentru dezvoltare contribuie prin politica externă UE la promovarea democrației, drepturilor omului, statul de drept, lucruri care se găsesc în tratatele încă de la Roma. A doua întrebare, inevitabil ar fi, cum dorește să fie perceput donatorul? Altfel spus, dat fiind că nu există dovezi că această condiționalitate ar funcționa sau că generează cel puțin rezultate satisfăcătoare pe termen lung. De ce facem asta? Ce urmărim? Dorim, și cred că asta e o întrebare pe care ar trebui să ne o punem, dorim să fim stimulenți interni pentru a promova valori pe care noi le considerăm a fi importante? chiar dacă efectele nu sunt cele pe care le vizăm. A doua posibilitate, dorim o pârghie. Dorim să putem exercita un efect de pârghie, dar atunci trebuie să ne întrebăm dacă suntem gata să recunoaștem dimensiunea puternic politică a acestei pârghii și dacă suntem gata să recunoaștem că poate fi implementat pe criterii altele decât cele care sunt definite predeterminat și pe care știm că uh, riscă să se schimbe pe durata exercițiului. N-ar fi bine să revenim la sursă, la ceva ce exista, la o serie de mecanisme de cooperare pentru dezvoltare, mă gândesc la scală națională, europeană, la finele anilor 90, începutul anilor 2000, care continua să existe cu diferitele instrumente ce se foloseau pe plan european și care au fost menționate în prima parte a acestui al doilea panel. Cum putem, prin urmare, echilibra diferitele măsuri de condiționalitate cu măsuri proactive cu impact pozitiv pentru drepturile omului? Deci nu să insistăm doar pe dimensiunea tehnică uh, cu în ceea ce privește organizarea proceselor electorale, ci și de a permite că se organizează alegeri, să spunem, mai inclusive și mai transparente. Ne putem Întreba dacă sună sau nu intervenționist? Da, sună intervenționist. Condiționalitatea așa sună. Suntem gata să admitem acest lucru și să recunoaștem această dimensiune în politicile pe care le promovăm, asumându-ne consecințele de rigoare? Mulțumesc! Mulțumim, Emanuel! Rachel de Plen acum, ofițer de politici CNCD și Concord ne va vorbi despre condiționalitate, ajutor, promovarea drepturilor omului în relația UE-ACP. Aveți cuvântul, 10 minute. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Eu voi vorbi numele Concord, Confederația Europeană pentru Ajutor de Urgență și Dezvoltare. Dar da, facem parte și din Concord ca organizație deci Organizația de Solidaritate Internațională Belgiană. O să vă prezint punctul de vedere al acestor organizații în ceea ce privește suspendarea ajutorului de către Belgia și apoi de Uniunea Europeană către Burundi. Am fost foarte mulțumită să aud concluziile privind intervenționismul, pentru că când am fost invitată să vorbesc despre acest lucru, uh, nu m-am simțit deloc în largul meu. Condiționalitatea macroeconomică și așa mai departe e un lucru pe care am încercat să-l combatem în trecut. Și uh, Asta pentru că relațiile între beneficiar și donator nu sunt deloc egale, se impune o agendă, chiar dacă agenda este lăudabilă, totul asta este abordarea aceea nu mi-a plăcut foarte mult, dar până la urmă pe această dezbatere nu pot fi prea tranșant și cred că trebuie să acceptăm că nu vorbim. Am vrea un parteneriat echilibrat, dar e dificil să spunem că l-am obținut. O să vorbesc despre relațiile dintre UE și țările ACP, Africa, Caraibe și Pacific, prin acordul Cotonou. Cum a spus antevorbitorul meu, avem articolul 8 care promovează dialogul politic în toate direcțiile deschise de Cotonou, inclusiv drepturile omului. Articolul 9 care spune că elementele esențiale sunt drepturile omului și așa mai departe și articolul 96 care, în cazul încărcării acestor elemente, permite lansarea unui proces de dialog stabilit în prealabil și care când orice altă cale de dialog e epuizată, permite luarea de decizii sau chiar de suspendarea ajutorului, cum era cazul cu Burundi sau cu alte 15 țări. Dacă avem în vedere evaluarea făcută de SAE și de comisie cu privire la cei 15 ani de implementare a acordului Cotonou, publicată în iulie anul trecut, vedem că avizul este oarecum nuanțat. Articolul 96 a fost pozitiv în mai multe țări, a permis promovarea drepturilor omului, dar se spune și că există cercetări mai nuanțate în ceea ce privește eficacitatea articolului 96 pentru a promova drepturile omului și se precizează că este un un instrument reactiv și că implementarea sa este oarecum um, pusă în pericol de alte intervenții europene. Citesc, da, interesele de securitate economice, dar și uh, lipsă de alocări în țările partenere și o rezistență a ACP pe această miză a drepturilor omului. Un alt element pe care îl consider important și care se regăsește în poziția Concord este importanța pe viitor, pentru că aceste relații dintre UE și ACP vor fi fără îndeală reînnoite, într-o formă sau alta. Deci e important să consolidăm dialogul politic și să promovăm drepturile omului și să continuăm să intensificăm activitatea organizațiilor regionale care lucrează pe drepturile omului. Când concordul trebuie să se pronunțe cu privire la viitorul relațiilor UEACP și pe chestiunile drepturilor omului, consultările deci online care fusesele lansate în octombrie, decembrie 2015, Concord a susținut că articolul 96 n-a fost suficient de eficient pentru a promova drepturile omului, din lipsă de voință politică. Ar fi trebuit folosit pentru a crea un dialog mai bun politic pentru soluții pe termen lung. Și nu este privit a fi eficient pentru că nu a fost întotdeauna folosit în mod consecvent față de celelalte politici. Deci, în cadrul Concord cerem ca drepturile omului, democrația și statul de drept să fie mai bine respectate la nivelul ACP, dar în mod consecvent în toate politicile comerciale, militare și așa mai departe. Deci revenim la coerența politicilor în favoarea dezvoltării și mă gândesc la un moment crucial în acest sens, pentru că Odată cu acest nou concept de coerență a politicilor, riscăm să pierdem o serie de mecanisme care nu erau perfecte, dar care măcar existau și care ne permiteau să avansăm în ceea ce privește coerența politicilor. Asta însă cu altă ocazie. Prin urmare, am vrea o abordare mai consecventă și prin aceste politici și prin toți actorii europeni. Și aici mă refer și la sectorul privat. Constatăm, prin urmare, încălcarea drepturilor omului de sectorul privat, deci de companii europene, și aici vă pot spune că astăzi am colegi care au manifestat în fața grupului Sofini aici la Bruxelles cu militanți ai comunității din Sierra Leone în special persoane care din 2010 au introdus la OCD o plângere cu privire la faptul că această companie nu respectă principiile de bază ale OCD. Nu se respectă dreptul la muncă decentă și așa mai departe. Din 2010 există organizații care încearcă să schimbă lucrurile în Camerun, în Cambodgia și în Sierra Leone. Și Totuși lucrurile nu se schimbă de șase ani. Companiile nu vor să dialogueze deloc cu liderii locali. Aici, la Bruxelles, am avut această manifestație. Sofie nu dorește să se întâlnească cu ei în Europa. Deci, iată cât de important este să avem un cadru obligator pentru companii la nivel internațional. Vorbim despre suspendarea ajutorului în cazul în care alegerile nu se desfășoară cum am dorit noi, și anume în mod cinstit, corect, dacă nu se respectă Constituția, dacă este o lovitură de stat, trebuie să fie mult mai generale și să fie însoțite de o strategie și dacă se epuizează toate căile diplomatice și se ajunge la suspendarea ajutorului, trebuie să existe o strategie. De aici mă refer la Belgia și la ce fac organizațiile pentru solidaritate internațională din Belgia. După cum știți, în momentul în care Pierre Ziza a hotărât să-și ia, sau că dorește un al treilea mandat. Mulți oameni au ieșit în stradă și ministrul pentru cooperare din Belgia a hotărât să suspende ajutorul și societatea a fost de acord pentru că nu voiam ca banii publici belgieni să fie folosiți pentru uh, încălcarea drepturilor populației locale. ONG-urile cereau însă să se lucreze la nivel diplomatic cu Uniunea Africană și cu organizațiile de la fața locului pentru a ieși din criză în 2015 pentru a putea avea alegeri democratice și se mai cerea să se găsească și metode pentru a continua să se susțină populația locală prin alte ONG-uri și organizații multilaterale. În martie se sprijină finanțarea către administrația burundeză. Populația belgeană a fost în totalitate de acord, însă, din nou și aici aveam o întrebare. Cum să continuăm să susținem societatea civilă, locală? Cum să îi ajutăm să iasă din criză cum să încercăm să creăm un dialog în Burundi, cum să ajutăm familiile strămutate și așa mai departe. Dacă se suspendă ajutorul, cu ce continuăm? Sunt niște lucruri care ar merita să fie duse mai departe. Belgia ilustrează foarte bine poziția Concord, aș spune, dar Vrem să investăm cu adevărat într-un dialog politic global, să păstrăm strategii comune la nivel european. Articolul 96 e un instrument, dar o să vedem dacă el rămâne după 2020. Programarea comună oferă posibilități, dar încă uh, lucrurile sunt departe de a fi perfecte, deci trebuie să vedem cum poate fi păstrat acest cadru și Am avem și transele stimulente, uh, ajutorul la buget. Sunt instrumente pe care le putem folosi într-o abordare globală pentru a promova drepturile omului și, de asemenea, să avem criterii clare, transparente, care să fie respectate, nu să fie abandonate la un moment dat, cum am auzit aici. E de asemenea important să se investească în anumiți actori cheie, să se implice societatea civilă. Articolul 96 menționa guvernele și societatea civilă, care nu își putea face vocea auzită. Deci idealul, ce ne-am dorit noi, ar fi ca societatea civilă să fie mai implicată și să îi se reflecte diversitatea, să existe dialoguri structurale și să se consolideze rolul delegațiilor europene. Avem un raport din 2017 privind delegațiile UE către un parteneriat mai eficient cu societatea civilă. Aș vrea să vă rog să-l consultați pentru că în acest raport avem 400 50 de răspunsuri din 86 de țări Deci eh, sunt răspunsuri pe care le-am primit din partea ONG-urilor eh, și conțin informații structurate care sublinează situația societății civile. Deci e bine să avem dialog intensificat cu aceste organizații ale societății civile de la fața locului, pentru că au un rol foarte important atunci când dorim să avem o guvernanță sensibilă. Avem în acest raport cazul Tunisiei, unde lucrurile sunt un pic mai avansate și vorbim acolo și despre nevoia de a consolida capacitatea organizațiilor societății civile pentru a juca un rol de watchdog la fața locului. Pe baza răspunsurilor primite, asta părea să fie unul dintre punctele slabe de acolo, chiar dacă sigur că există posibilități ca lucrurile să fie îmbunătățite. Bien évidemment, Bineînțeles, vom continua să consultăm societatea civilă, îndreptându-ne în special spre grupurile cele mai vulnerabile. Știm, da, am depășit timpul. Știm că riscăm să ne confruntăm cu obstacole, dar mesajul global este să continuăm dialogul chiar și în cazul de criză, știind că rezultatele obținute vor depinde de un context. Este important să avem o viziune strategică comună intraeuropeană care să protejeze drepturile omului și să eradicheze sărăcia și, de asemenea, poziția organizațiilor internaționale este importantă. Sunt elemente care vor influența succesul condiționalității. Mulțumesc! Mulțumesc! Eurodiputat. Nu știu dacă sunt uh, membri care vor să pună întrebări. Linda, înainte să dau cuvântul, te-aș ruga să vii la președinție, pentru că eu trebuie să apar în altă parte. Deci dacă ai putea să prezidezi tu în continuare sesiunea aceasta. Nu, nu trebuie să intervii acum, ci să prezidezi. Linda. Uite. Ah, bun, am înțeles că trebuie să plece, Aleche. Am uh, auzit foarte multe despre trecut, dar ceea ce nu am discutat în două lucruri. În primul rând, climatul în schimbare, în special în uh, Africa, unde Uniunea Europeană uh, are aceeași dezbatere legată de pârghile pe care le avem prin utilizarea drepturilor omului și ajutorul ca pârghie. Cât, câte pârghii avem? Am vorbit despre Burundi. Burundi e o țară mică, cum rămână cu țările mari. Multe alte țări a, pot primi acum ajutor din multe alte părți, deci dinamica este în schimbare. Deci cam asta ar fi întrebarea, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Sorry, another question? No. Mai sunt întrebări, Norbert? Nu. Alți colegi? Maria? Then please then answer the question. Vă rog să răspundeți la întrebare. Mulțumesc. Okay. Non, mais je pense que j'ai euh, reconnu qu'il y avait... Cred că am spus că există niște ingrediente care trebuie să fie puse în aplicare în ceea ce privește ajutorul, dar nu cred chiar dacă avem toate ingredientele uh, la locul lor, că vom avea rezultatul scontat. Pentru că trebuie să vedem cum putem cântări toți acești factori. Yes, Linda, please. Maybe, Chair, because I, I no... Linda, da, bun, dacă nimeni n-a mai pus alte întrebări, poate aș putea trece la a doua parte a întrebării. Nu am discutat despre lucrurile controversate cu care ne confruntăm zi de zi. Unele țări care au probleme cu respectarea drepturilor omului se dezvoltă cel mai repede. Zi de zi auzim rezoluții despre Etiopia, Rwanda și așa mai departe și nu am discutat despre asta. Pentru că astea sunt aspectele politice și pragmatice cu care ne confruntăm, nu discuții teoretice care sunt articolele care există și ce s-a întâmplat până acum. Astea sunt subiectele practice ale vieții de zi cu zi. Deci vorbim despre drepturi sociale și drepturi, uh, drepturile omului și este uh, destul de dificil să jonglezi cu toate aceste lucruri. Aș putea să răspund eu la ambele întrebări. Problema cu pârghia este ce ești dispus să faci. În Burundi, da, este o țară mică, dar este un contribuitor mare la misiunea de păstrare a păcii finanțată de Uniunea Europeană Asta a întârziat uh, declanșarea articolului 96? Probabil că da. Deci pârghia este ce ești dispus să faci. Vrei să ții cont de aspectele comerciale, de cele diplomatice sau doar de cooperarea pentru dezvoltare și de sprijin bugetar? În ceea ce privește a doua întrebare, țările care nu respectă drepturile omului, dar uh, se dezvoltă rapid, ele sunt, uh, primesc ajutor în continuare și atunci unde tragem linie? Dacă vorbim de Rwanda, a fost foarte interesant că dialogul politic după criza din 2012 a devenit uh, sectorial. Nu a mai existat o discuție generală ca înainte în ceea ce privește sprijinul bugetar. Deci întotdeauna ne întoarcem la întrebarea ce ne dorim, ce vrem să facem, care este obiectivul până la urmă. Este să încurajăm dezvoltarea, o dezvoltare democratică și inclusivă, atunci trebuie să acționăm în consecință. Și toate aceste elemente, atunci când vorbim despre abordarea guvernamentală, atât acasă cât și în țările partenere, toate aceste lucruri sunt legate între ele. În ceea ce privește eficiența articolului 96, eficiența sa depinde de mai mulți factori. Instrumentul în sine nu este răspunzător, ci utilizarea lui care are legătură și cu dependența de regim, vorbind despre suspendarea ajutorului printr-un regim corupt sau încălcăm drepturile omului. Vorbim despre o țară care are nevoie de ajutor, în timp ce regimul politic nu are nevoie de ajutor? Pentru că în unele țări regimul politic nu se bazează pe ajutoare. Și toate astea au legătură cu eficiența sau lipsa de eficiență a articolului 96. Thank you. Um... Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește întrebarea Lindei McCavan, dacă luăm exemplul Iranului, în primul rând o țară care nu are nevoie de ajutor, în al doilea rând o țară care nu respectă drepturile omului cine știe ce, în același timp, Uniunea Europeană a fost foarte interesată de dosarul nuclear. Deci este un caz tipic în care apar niște obiective care intră în conflict. În acest caz, pe de o parte, Uniunea Europeană a acționat bine pentru că a dialogat și a făcut o înțelegere cu Iranul împreună cu grupul 3 plus 3, sau cum vrei să spunem, și în același timp a continuat să depună rezoluții legate de drepturile omului în uh, Iran, în comisiile de la ONU. Țările noastre partenere au spus mereu că, da, da, acum aveți un acord cu Iranul, s-au îmbunătățit multe lucruri acolo, uh, N-ar trebui să o lăsați mai moale cu aceste rezoluții? Nu. Noi am continuat și rezoluțiile au fost întotdeauna votate cu o majoritate la ONU. Deci cred că așa e cel mai bine să jucăm ambele aturi. Și în același timp, doamna Mogherini a reușit să dialogueze pe tema drepturilor omului cu Iranul. Și același lucru se aplică și Etiopiei. Uh, am avut multe dialoguri legate de cooperare și de migrație, dar avem și ocazia să vorbim despre drepturile omului și despre drepturile politice. Poate nu e de ajuns să vorbim, dar măcar avem acest canal de comunicare. Și există, deci, posibilitatea să folosim aceste obiective care se bat cap în cap, să ținem ambele puncte pe ordinea de zi. Apoi, articolul 96. Eu, personal, cred că în multe țări a fost o experiență pozitivă, aș putea să mă refer la coasa de Fildeș, la momentul alegerilor cu președintele GAPCO sau la Mauritania în momentul loviturii de stat sau în Guinea-Bissau. Deci, de multe ori, articolul 96 a fost util pentru a susține un proces care a dus la rândul lui la schimbări și după articolul 96 se reîncepe cooperarea și atunci e o pârghie puternică pentru că imediat ai niște resurse pe care le poți oferi pentru a susține noul guvern sau noul președinte ales. Rapidement, alors, effectivement. Euh... Foarte rapid, două lucruri. În primul rând, Uh, problema nu este cu instrumentele. Eu Știu că s-a spus că um, s-a vorbit despre nevoia de a crea instrumente noi, uh, având în vedere condiționalitatea. Eu nu cred că asta e răspunsul. Problema nu ține de necesitatea găsirii unui instrument, ci de utilizarea corectă a ceea ce există deja. Soluțiile le știm deja, există de multă vreme o coerență a politicilor, o abordare holistică, Uh, și existența unei voințe politice în spatele intențiilor. Întrebarea este cum le aplicăm, pentru că este o întrebare care nu ține de o abordare centrată doar pe ajutorul pentru dezvoltare ca sector de politici. Da, pe de o parte, sancțiunile pot fi utile, dar Vorbim de cele uh, legate de articolul 96 sau de sancțiunile impuse de alți actori, cum ar fi Statele Unite sau Consiliul uh, de Securitate ONU. Vorbim de sancțiuni uh, individuale care ar trebui să fie aplicate individual și nu asupra unor țări sau unor programe, pentru că acestea unor dau rezultate destul de interesante. Și pe de altă parte, ideea dacă n-ar fi momentul și e greu să facem acest lucru într-un uh, context uh, de restrângeri bugetare, să facem mai mult pentru că asta ne-ar permite să conservăm dialogul. Dialogul nu este o garanție în sine, dar e o primă etapă. Și Uniunea Europeană a arătat că prin acest dialog a reușit să rezolve multe crize, a avut o valoare uh, adăugată reală față de gestionarea multor crize. If no, then I can start to close Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, aș putea să închei uh, ședința. Îmi pare foarte rău că am ratat o parte a acestei audieri importante, dar, din păcate, uh, ca membru al Consiliului de Conducere al uh, Consiliului pentru Îndătare al Uniunii Europene a trebuit să fiu prezent la reuniunea APET. Mă bucur însă că ați venit la reuniunea noastră și ați contribuit la munca uh, Comisiei de AVE și vreau să le mulțumesc tuturor activiști, tuturor uh, oratorilor pentru prezentările lor. Și acum o să-i dau din nou cuvântul președintelui nostru, doamna McEvan, pentru a prezida restul ședinței. Mulțumesc! Okay, colleagues, we're running behind. Bun, dragi colegi, suntem deja în întârziere, așa încât va trebui să ne mișcăm repede cu ultimul punct, pentru că avem foarte mulți intervenienți pe marginea acestui punct. Punctul 7. O întrebare cu solicitare de răspuns oral în ceea ce privește reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE. Motivul pentru care am pus acest subiect pe de zi de astăzi este că știm că reziliența este extrem de importantă. Astăzi vedem secetă în Africa, din nou, și vedem că situația se repetă de ani de zile și sunt întrebată cum naiba s-a întâmplat din nou, nu ne așteptam, nu n-ar fi trebuit să știm, pentru că am vorbit în urmă cu multe luni cu ministrul etiopian și știam că o să vină această secetă. Deci oamenii întreabă de ce uh, stăm cu mâinile în sân și discutăm astăzi pentru că știm că Comisia Europeană lucrează în momentul de față la o nouă comunicare comună legată de reziliență și ideea este să facem o legătură între ajutorul umanitar, politica de dezvoltare uh, pentru că nu vrem ca ajutorul uh, umanitar uh, să fie oferit doar când politica de dezvoltare a eșuat. Veți primi această comunicare la finalul lunii mai și vrem să știm ce conține această comunicare și să ne dăm și noi o părere asupra conținutului ei. Avem mulți intervenienți și nu foarte mult timp, cum spuneam, și o să vă spun pe cine avem pe listă. From the AS. Manuela Cabral from DG DevCo, and we have Enrique, Enrique Troutman from ECHO. Yeah, that's all. yeah, and then we have a contribution from Catherine Schick. She... Și o contribuție din partea lui Catherine Schick din uh, Voice Network, care sunt ONG-uri implicate în ajutoare umanitare. Bun, deci o să auzim uh, vocile comisiei și apoi vocea ONG-urilor. Uh, trebuia să vorbiți câte 10 minute, dar v-aș ruga să vorbiți câte 8 minute, pentru că uh, nu prea mai avem timp. Deci, vă rog să țineți cont de acest lucru. Avem mulți deputați aici și interesul este foarte mare pentru acest subiect. O să încep cu doamna Alfredo Conte, care este șefa uh, Departamentului de Planificare Strategică. Vă rog că n-am avut timp să vă salut înainte, pentru că, eram, uh, pentru că ne grăbeam. Țin cont de aceste constrângeri de timp și o să încerc să fiu concis. Ați spus deja cât de important uh, este această comunicare comună în ceea ce privește reziliența, pentru că este o prioritate a SAE ceea ce este extrem de important pentru implementarea strategiei și ne reamintește de asemenea că indiferent cât de importantă este securitatea și apărarea pentru implementarea strategiei, strategia este una globală care nu vrea să se concentreze doar pe apărare și securitate și ar putea fi util să vă amintiți că principalul mesaj și obiectiv al strategiei este o pledoarie pentru a rezolva provocările complexe și interconectate cu care ne confruntăm prin mobilizarea tuturor instrumentelor și resurselor disponibile într-un mod coerent, într-un mod comun. Reziliența este un exemplu relevant este fluidă, dinamică și o noțiune care nu poate fi definită foarte clar. Aceasta este una din primele cinci priorități ale SAE. Reziliența este abilitatea societăților și statelor de a se reforma, făcând astfel față crizelor interne și externe și spune că societățile reziliente uh, care au de democrație, dezvoltare durabilă, uh, sunt la baza unui stat uh, rezistent. Consolidarea rezilienței este o prioritate pentru noi, precum și pentru alte documente de politici pentru alte angajamente asumate de UE. În același timp, reziliența nu ar trebui să fie considerată un obiectiv specific nou. Cu atât mai mult cu cât este un concept neutru din punct de vedere al valorilor. Ceea ce ar putea duce chiar la conotații negative, pentru că există și reziliență negativă. Și suntem uh, conștienți că organizațiile criminale sunt reziliente, sunt rezistente și noi nu asta am vrea să uh, consolidăm. Din potrivă, am vrea să transformăm această reziliență negativă într-una pozitivă. Nu este ambiția comunicării noastre comune să mm, inventăm instrumente noi. Reziliența este mai degrabă o cale de a descrie caracteristicile sistemului care permit să reacționeze la schimbare, păstrând caracteristicile esențiale. Este un mod util de a te gândi la motivele pentru care sistemele pe care le ai cedează la presiune și cum ai putea să transforme aceste schimbări într-unele mai rezistente și câtă schimbare poate absorbi un sistem păstrându-și în continuare integritatea. Este de asemenea important să rezolvăm vulnerabilitățile și să consolidăm elementele puternice, ținând cont de uh, condițiile locale și cu abordare centrată pe oameni. Reziliența este deci recunoscută ca o noțiune multifacetată care se aplică diverselor domenii de politici. Ați menționat dezvoltarea și ajutorul umanitar, dar mai sunt și alte uh, domenii pe care aș vrea să le introducem aici. Climatul, mediul, energia, energia hibridă, Scopul uh, comunicării este să oferim un cadru de politici coerent în care toate aceste dimensiuni de reziliență să-și găsească locul. Intenționăm să facem acest lucru într-un spirit al coerenței, depășind uh, barierele tradiționale și plecând de la rezultatele pozitive ale politicilor deja aplicate. Și aici o să mă refer la comunicarea din 2012 în ceea ce privește abordarea UE față de reziliență. Uh, și, de asemenea, și la acordul de la Paris în ceea ce privește schimbările climatice. Deci, abordarea pe care o propunem noi ar trebui să um, ofere progrese către obiectivele de dezvoltare uh, durabilă și să ajute Uniunea Europeană să fie în continuare un actor important în ceea ce privește securitatea. De asemenea, strategia globală reiterează angajamentul nostru pentru această agendă globală, dar spune și că Uniunea Europeană nu este izolată de presiunile care afectează țările partenere și că barierele între politicile interne și externe se erodează, iar UE trebuie să țină cont de acest lucru. În acest spirit, această comunicare va încerca să identifice uh, Um, problemele care afectează aceste granițe între acțiunile interne și externe și în special cu activitățile legate de comunicarea comună legată de amenințările hibride, care a fost adoptată acum un an. Eh, e la fel de important pentru cooperare, mai ales cu organizații internaționale care au expertință uh, expertiză mare pentru a contribui. Și aici menționăm Națiunile Unite, Banca Mondială și OCDE. Așa cum spuneam, acestea au o expertiză importantă pe care o pot împărtăși în acest domeniu, dar e importantă și cooperarea cu alți parteneri, cu state terțe. Încercăm să încurajăm propria noastră reziliență ca Uniune. Aceste lucruri vor apărea uh, vizibil în comunicare. Și, în sfârșit, consultări. Deși calendarul este foarte strâns, avem consultări extensive cu societatea civilă, dar ne bucurăm și de faptul că avem ocazia aceasta de a asculta părerile Parlamentului European. Mă opresc aici și mai las cuvântul și altora. Mulțumesc foarte mult că v-ați încadrat în timp, că nu avem foarte mult. Urmează doamna Cabral, care mm, reprezintă DG DEFCO, Unitatea Fragilitate și Reziliență. Bun, deci înțeleg că există deja o politică și vreți să veniți cu o nouă comunicare. De ce? Ce vreți să schimbați? asta vrem să înțelegem. Ce se întâmplă sau ce ar trebui să se întâmple și nu se întâmplă? Vrem să vedem concret cum ar trebui să se schimbe politica la fața locului. Da, mulțumesc. De fapt, cred că DEFCO este cel mai măsură să spun asta. Avem o comunicare, o avem și pe cea din 2012 cu privire la reziliență, care s-a uh, bazat pe învățămintele trase de pe urma crizei alimentare și cum să îmbunătățim reziliența. Și cum spunea și Alfredo, am învățat multe. Am învățat că reziliența trebuie să fie menționată în mai multe domenii. Agricultură, mediu, schimbări climatice, economie. Însă, această comunicare privind reziliența într-o strategie mai amplă ne duce mai departe. Probabil că acesta este și răspunsul la întrebarea noastră. Un pas mai departe în uh, securitatea alimentară. E vorba de modul în care facem o legătură cu eforturile, între eforturile noastre de reziliență în Europeană cu eforturile globale și cu mm, colaborarea cu statele terțe, pentru că în sine Uniunea Europeană nu poate să facă reziliență doar prin instrumentele de dezvoltare pe care le are uneori, ne mai trebuie și nivelurile politice, diplomatice, de coordonare cu alte um, instituții internaționale, așa cum spunea și Alfredo. Eu cred că prin această comunicare nu vrem să revenim asupra lucrurilor pe care le-am afirmat în 2012 și 2013, ci din contră. Vrem să ne bazăm pe acestea și să încercăm să soluționăm, să încheiem o serie de domenii pe care mm, aceste comunicări din anii trecuți nu le-au acoperit și cumva sunt aspecte care ne-au, care ne-au împiedicat să ajungem la o soluționare concretă a situației sau să obținem o reziliență mai mare. Deci, construim pe învățămintele pe care le-am tras, pe ce s-a întâmplat, ce a fost bine, ce a fost mai puțin bine și să vedem cum putem să îmbunătățim lucrurile. Trebuie probabil să adaug că, între timp, contextul internațional s-a schimbat și el. A spus și Alfredo acest lucru. E vorba de obiectivele de dezvoltare durabilă, acordul de la Paris, acordul de la Sendai, cadrul de la Addis Abeba și cred că Toată lumea a înțeles că dezvoltarea, mai ales când ne uităm la obiectivele de dezvoltare durabilă, trebuie să meargă mână în mână cu durabilitatea și cu păstrarea păcii. Sunt chestiuni pe care vrem să le lămurim. Și cred că din consultările pe care le-am avut, putem să tragem concluzia că trebuie să ne gândim să facem aceste politici să fie un pic mai operaționale, să mai simplificăm diferitele procese pe care le avem în diferite procese, securitate, apărare, partea politică, dezvoltarea. Să încercăm să facem un streamline, să le um, compactăm, astfel încât um, să evităm uh, situații în care să fie nevoie de ajutor umanitar. Cred că acest lucru l-am înțeles cu toții și eu sper că prin aceasta v-am răspuns la întrebare. Nu e vorba de comunicare, o comunicare care va rezolva ea toate problemele, dar e o comunicare care va prezenta foarte mult o simplificare a proceselor, astfel încât să avem un rezultat mai bun la final. Și cred că acesta ar trebui, după părerea mea, să fie obiectivul final pe care să vrem să-l um, obținem prin această comunicare. V-am răspuns la întrebare? Mama Kevin, da, cred că da. Cred că, din cât am înțeles, aveți o serie de uh, instrumente, programe, planificare dar că nu se făcea o legătură între faptul că avem pe de-o parte Uniunea Europeană, apoi apartenența la Națiunile Unite, statele membre. Da, bun, avem un program în Sahel și mai departe, dar constatăm care sunt punctele slabe, s-a mai întâmplat în trecut și mai departe. Doamne Cabral. Da, ne uităm la conceptul general de stabilitate și de fragilitate. E un lucru pe care trebuie să-l explicăm. Am evoluat în, în definirea conceptului de fragilitate. Un stat nu e fragil în sine. Există diferite tipuri de fragilitate. Pe parte de societate, de economie, de politică și așa mai departe. Și fiecare trebuie să fie mm, tratat într-un context foarte specific. Și în felul acesta vom încerca să relansăm intervenția noastră, dialogul politic cu statele terțe, astfel încât și responsabilizarea să se facă în rândul statelor care beneficiază de pe urma măsurilor și nu doar pe partea de Uniunea Europeană. Doamna McAvan, bun, urmează DG ECO. Domnul Trautmann, care este șef uh, pe dezvoltare de politici și de strategie regională. Ne va povesti despre modul în care trebuie să se facă legătura între dezvoltare și ajutor umanitar. Eu așa am zis că este doamnă, dar după aceea cineva mi-a spus că e un domn. Mă scuzați. Uneori mă mai înșel, să știți, avem mai mulți vorbitori. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Văd că am numit-o și pe asta. Vreau să revin la început, ce spuneați, la ce s-a întâmplat în 2012 când a avut loc ultima comunicare cu privire la rezidență și m-am clicat chiar în acea redactare. Vorbim despre aceleași crize care um, erau și atunci, deci chiar nu s-a schimbat nimic. E, totuși, lucrurile s-au mai schimbat. Unele aspecte au fost legate de apariția secetei foarte grave. Acum însă există o cooperare mult mai mare între actorii din uh, sprijinul umanitar și o operațională a liniilor de uh, finanțare. E vorba de datoria Uniunii Europene de a veni cu o reacție la această situație și cred că ne descurcăm destul de bine dar vreau să profit de ocazie ca să vă explic un pic conținutul la vremea respectivă. Atunci era răspuns um, la criza alimentară. Ne-am dat seama că um, e vorba de criza alimentară, dar unele sunt cauzate de om, pentru că e din cauza conflictelor, anumite um, fenomene care tot reapar și sunt încă acolo ani după aceea de ce DGECO a păstrat principiile umanitare și neutralitatea? E bine, era important, pentru că vreau ca sensibilitatea la conflicte să fie mult mai bine integrată în analiza noastră. Nu vreau să arătăm doar cu degetul să spunem politicienii sunt de vină sau cei de la de dezvoltare sunt de vină. Nu, e vina asta tuturor dacă nu reușim să controlăm conflictele și să evităm efectele negative și o deteriorare a situației, așa cum se întâmplă acum în Nigeria și în Yemen. Sunt ambele țări care nu au fost afectate de criza anterioară din 2011-2012, dar sunt afectate acum. Dar, până la urmă, conflictul și um, siguranța alimentară sunt um, chestiuni interconectate. Cred că trebuie să ne mai gândim și la o serie de alte lucruri dacă lucrăm împreună cu colegii noștri de la dezvoltare, e bine, acest lucru trebuie să se întâmple de fiecare dată când se întâmplă ceva, reacția noastră imediată. Trebuie să înceapă de la bun început și să fie și în amonte. De asemenea, trebuie ca sistemul să poată răspunde mai bine șocurilor, să vedem cum funcționează sistemele noastre, astfel încât să facă față unor situații Um, dramatice. De asemenea, trebuie să reexaminăm relația noastră cu autoritățile locale, pentru că acestea trebuie să-și asume răspunderea pentru țările pe care le conduc. Și dacă ne uităm la situația din Etiopia, că a fost o vizită recent acolo, avem un program cu finanțare externă, dar și cu finanțare din partea guvernului etiopian și asta a reușit să răspundă cu destul de mare succes la situații de anul trecut, o să mai aibă nevoie de un pic de sprijin, dar până la urmă e un guvern care până la urmă vine cu banii proprii ca să combată o criză națională. Deci uh, vorbim cu colegii noștri de la SEAE pe parte politică și de dezvoltare, astfel încât această comunicare să nu fie un brad de Crăciun, ci să vină în întâmpinarea problemelor de um, operaționalizarea modului în care tratăm crizele. Sperăm să facem niște progrese și să ieșim din aceste situații. Thank you very much for that. Mulțumesc. Și, nu în ultimul rând, Catherine Schick, care este de la rețeaua Voice, care include ONG-uri care se ocupă de ajutorul umanitar. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că ați invitat rețeaua noastră să ia parte, că am participat la consultările cu societatea civilă. Deci, am uh, cumva un, um, o serie de argumente un pic mai ample. M-a intrigat foarte mult și l-am apreciat foarte mult uh, programul ambițios pe care l-au prezentat uh, colegii de la SEAE și tocmai de aceea cred că acest proces nu poate să aibă loc mai elaborat. Știu că ați făcut tot ce ați putut. Noi am fost uh, printre primele sectoare care au fost consultate și apreciem asta, dar e un subiect foarte important. Și încă un lucru menționat de alți colegi, o chestiune foarte importantă a faptului că trebuie să includem învățămintele trase, să vedem de unde am plecat. Cele două aspecte pe care le considerăm cele mai importante sunt planul de punere în aplicare al uh, comunicării anterioare, care ar trebui să fie evaluat acum, și faptul că e prima evaluare a unui fond fiduciar, care va fi făcută de către Curtea de Conturi. Și în calendarul acesta ne preocupă foarte mult faptul că învățămintele trase din aceste două documente foarte importante nu vor putea să fie luate în considerare. Deci, până acum, să mă refer la proces. Uh, după cele spuse de doamna Trauman, pot să mă adaug că principala abordare a fost reziliența. Deja am lucrat pe aceasta pe teren cât am putut noi ca ONG-uri și a fost uh, pe ideea să nu lăsăm pe nimeni în urmă și eh, de asemenea trebuie să facă legătura între rezultatele summitului uh, umanitar și ale obiectivelor de dezvoltare strategică și dacă într-adevăr nu lăsăm pe nimeni în urmă, e foarte important ca această comunicare să se concentreze pe oameni, nu neapărat pe indivizi, ci pe societăți și pe dinamica internă a comunităților și a modului în care acesta contribuie la o stabilitate mai amplă. Când vorbim despre stabilitate și securitate, care desigur sunt foarte importante în acest context, având în vedere că această comunicare vine după strategia globală, este sigur faptul că ne trebuie o stabilitate durabilă. Și durabilitatea a fost și ea menționată aici. Și noi, ca practicieni, pe partea operativă, Trebuie să ne concentrăm pe oameni. Cred că provocarea este foarte mare pentru că știm cu toții, apreciez pe cei care trebuie să facă acest lucru. Munca nu este ușoară și cred că din cât am văzut din raportul um, Parlamentului, proiectul de raport, e foarte interesant. Proporționalitatea și identificarea lacunelor în modul în care sunt folosite instrumentele diferite pe care le are Comisia Europeană, ei bine, acesta ar trebui să fie, după părerea noastră, aspectul principal. Dar s-a mai menționat ceva. Avertizarea timpurie. Cred că au făcut progrese foarte mari în dezvoltarea mecanismelor de avertizare timpurie ale Uniunii Europene, dar ce ne trebuie e partea de intervenție timpurie de reacție. Și aici cred că statele membre ale Uniunii Europene au un rol important de jucat. Încă o chestiune legată de obiectivele de dezvoltare durabilă și de summit se referă la rezultate comune. Chiar putem să avem astfel de rezultate comune pentru un stat? S-a menționat aici, m-am bucurat să aud, că fiecare criză trebuie să fie uh, tratată în contextul său specific, pentru că nu avem o, uh, o soluție universală pentru toate. Dar um, anumite aspecte, stabilitate, um, intervenție, pot să însemne lucruri diferite. Dacă vorbim despre Siria, lucrurile sunt uh, diferite dacă vorbim despre intervenții um, pașnice, dacă e vorba de o situație pașnică sau nu. Așadar, decât să avem niște rezultate colective, cred că mai important este să fie complementare și cred că uh, în acest sens uh, e important colaborarea între DG, DEFCO și DGECO. Am văzut că se fac progrese mari, însă cred că mm, e important să fie complementare instrumentele, astfel încât diferențele să se atenueze. Acest lucru e chiar mai important decât punerea în aplicare pe deplină instrumentelor. Deci apreciez foarte mult abordarea pe care o are Comisia pentru Dezvoltare. Mai e încă o chestiune. Ne trebuie abordarea pe termen lung. Și cred că mi-am depășit timpul. Așa că închei aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a interveni. Mulțumim foarte mult pentru perspectiva pe care ne-ați prezentat-o. Nu știu dacă mai dorește cineva dintre colegi să intervine. Domnul Venta, facem după aceea o listă de intervenienți. Bogdan, ai cuvântul. Îți mulțumesc, Linda. Sunt uh, de acord cu cele spuse, că reziliența trebuie să fie văzută din mai multe perspective, politică, de mediu, economică, dar să privim și perspectiva de securitate. Săptămâna trecută la Strasburg am discutat situația din Somalia, din Sudanul de Sud și din Yemen și știm că în aceste state se constată crize umanitare de proporții, schimbări climatice, foamete, secetă, dar și lipsa securității. În Nigeria, de exemplu, putem să vedem că e vorba de un exemplu de succes la capitolul economic, însă sunt multe probleme de securitate, mai ales um, prezența Boko Haram. Acum, referitor la comunicarea pe care ați menționat-o, aș vrea să vă întreb dacă veți trata aceste chestiuni în comunicare, astfel încât să țineți cont despre aceste probleme foarte grave și cum să rezolvăm problema acestor comunități. Mai ales dacă ținem cont de ce se întâmplă în statele respective, Somalia, Sudanul de Sud, Yemen, Nigeria, provocările sunt mari și crizele umanitare sunt foarte grave. Mulțumesc. Maria Holbruck. Äh, herzlichen Dank, herzlichen Dank auch. Ähm, Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și pentru prezentările făcute. Bănuiesc că toată lumea din această comisie salută uh, faptul că Comisia SEA-ul vor ca reziliența să fie o prioritate strategică. Clar, nu, nu sunt îndoiele aici. Însă, și e un dar destul de mare aici, ce nu prea înțeleg eu este momentul. Deci, Comisia vrea să propună această strategie până în toamnă. A spun, a spus că a fost o comunicare a Comisiei privind reziliența în 2012, care s-a concentrat pe siguranță alimentară în Sahel și în uh, Cornul Africii și că acum, din câte am înțeles, o să începeți evaluarea a rezultatelor. Ce e surprinzător la această evaluare este că ați ales procedura simplificată, pentru că această evaluare strategică trebuie să aibă loc în 2018 și nu s-a referit doar la securitate alimentară, ci și la partea de reziliență în sine. Deci, acum veniți cu o nouă comunicare privind reziliența. Mie nu prea mi-e clar, nu prea înțeleg de ce acum, poate SAE-ul, comisiei ar putea să ne explice de ce s-a ales ordinea aceasta. De asemenea, nu înțeleg uh, de ce nu e atât de mm, serios uh, pusă problema rezilienței în partea de strategie. Statele țintă, până la urmă, par să fie cele de origine și de tranzit ale refugiaților și migranților. Sincer să fiu, mie, eu am impresia că e vorba de o prioritate strategică care este securitatea și atunci statele fragile ar trebui să fie ținta, nu vecinii noștri imediați. Deci nu prea, nu prea e clar. Și apoi responsabilizarea. A cui e strategia asta până la urmă? E vorba de o strategie care vine ca urmare a nevoilor statelor um, partenere sau strategia Uniunii Europene a doamnei Mogherini. În, apoi, în ceea ce privește raportul nostru, îi mulțumesc proiectul de raport. Ă, Linde, pentru proiectul de raport. Și cred că societățile, da, ar trebui să fie considerate ca fiind actori importanți, dar și în situațiile de după conflicte, e importantă reziliența persoanelor, a indivizilor, la fel de mult ca și a societăților în ansamblu. De asemenea, e foarte important să se menționeze rolul femeilor care sunt actori importanți în procesul acesta de creștere a rezilienței și, de asemenea, rolul ONG-urilor care sunt menționate în raport. Oricum e nevoie să punem un accent mai mare aici, pentru că ONG-urile se confruntă cu din ce în ce mai multe restricții, au mai puțină marjă de manevră și de asemenea și instrumentele financiare sunt foarte importante. Parlamentul n-ar trebui să sprijine soluții pe termen scurt, ar trebui să aibă abordare pe termen mai lung și una mai transparentă. Numesc acum Cecil Kienge. Grație. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru aceste informații pe care ni le-ați transmis. E un punct foarte important. Pornesc de la ideea că, după părerea mea, ar trebui să facem lucrurile mult mai puternice chiar și în cadrul consensului. Reziliența trebuie să fie un punct esențial pentru că asta arată o coerență a politicilor noastre. De aceea credem că dacă vrem să dăm acest caracter multidimensional, trebuie să insistăm asupra importanței acestui element. Nu e vorba doar de un subiect, o comunitate, o regiune, o țară, ci de politicile noastre pe baza cărora relaționăm cu partenerii noștri. De aceea, aș vrea să cer o clarificare. Caracterul său multidimensional ne face să spunem că trebuie să acționăm în sectorul de mediu, politic, al securității. Aș vrea o clarificare pe aspectul politic. Aș vrea să înțeleg ce exact veți aduce în cadrul acestei reziliențe din punct de vedere politic? Îi mulțumesc Lindei pentru că a scris o rezoluție foarte importantă pe care o să vin și eu cu amendamente pentru că cred că trebuie să mai clarificăm lucrurile în ceea ce privește politica. Mulțumesc! Um, thank you, Mr. Selimovic. Domnul Salimovici, mulțumesc. Mulțumesc pentru inițiativă, pentru întrebări, pentru proiectul de text, care este unul foarte bun. Nu sunt de acord neapărat cu colegii care se întreabă de ce acum. Cred că este important momentul, nu doar pentru că este un concept care se regăsește în documentele de dezvoltare UE, ci și pentru că se răspunde la o serie de întrebări. Și cred că acum ne confruntăm cu, conf- cu provocări din ce în ce mai mari, care nu pot să fie gestionate așa cum eram obișnuiți. Și cred că reziliența este unul dintre răspunsuri. Există nevoia de a înțelege cum să ne uh, redresăm în urma șocurilor. Aceasta este o abordare pe trei etape, clar definită ca acceptând criza și disiparea crizelor prin evaluarea riscurilor, accentul punându-se pe prevenire Trebuie să avem o abordare rezonabilă, dar ca liberal vreau să vă spun că o astfel de abordare este prea axată pe state. De state vorbim aici. Cred că ar trebui să contribuie și la reducerea rezilienței, în special în statele fragile. s-ar putea să fie problematic. Uneori stații nu sunt cele mai, cei mai buni parteneri. Repetăm o mantră tot timpul. Să ne bazăm pe soluții locale. Dar uneori e problematic să te bazezi pe acești oameni pentru că nu poți. Trebuie să permitem membrilor comunității să învețe să facă față riscurilor complexe. Am vorbit despre ONG-uri în spiciul acela briliant cu privire la cum trebuie făcute lucrurile. Construirea rezilienței, mai ales în țările fragile, este un angajament pe termen lung. Nu vreau să menționez nimic specific. Dar nu putem fi acolo tot timpul prezent și dintr-o dată să ne pierdem interesul și să ne întrebăm de ce n-am reușit. Am introdus toți banii, toate eforturile, inclusiv militare, după care 10 ani mai târziu vedem că n-am reușit. Este un stat eșuat. Prin urmare, cred că e important să anticipăm, să prevenim crizele, dar și să construim reziliența ca angajament pe termen lung. E nevoie de resurse și măsurile nu sunt întotdeauna populare. Unde găsești sprijinul politic? Undeva trebuie găsit. Și al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez, reziliența necesită rețele și parteneriate la toate nivelurile. Digiurile vorbesc despre gândirea creativă, parteneriate duse mai departe. Da, dar concret trebuie să construiești parteneriate cu societatea civilă și sectorul privat și nu despre asta vorbim. Mai mult putem învăța din experiențele țărilor în curs de dezvoltare. Deci este o experiență din care cu toții avem de câștigat. De exemplu, în cazul terorismului cu care se confruntă Europa, problemele sunt eh, de ordin mult mai mare cu care se confruntă aceste state și resursele mai reduse și totuși reușesc cu succes să facă față. Deci ne pot învăța și ei pe noi despre cum să facem față acestor situații, în loc să mergem noi acolo și să le dăm doar răspunsuri. Mă gândesc la câteva state, mai ales în Balcan, care se confruntă foarte bine cu aceste probleme, fac față foarte bine, chiar dacă resursele sunt mărunțiși pentru Europa. și să nu uităm că principalul obiectiv este dignitate pentru toți. E un aspect care poate deveni dificil. După cum știți, în societăți care trebuie să-i ajută pe copii și ăsta trebuie să fie principalul nostru obiectiv pentru următorii 10 ani. O să depun amendamente în acest sens. Din partea grupului liberal. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Zofco, acum, ca ultim deputat care intervine. Mulțumesc. Eu să vorbesc în croată. Mulțumesc pentru aceste prezentări. Există mesaje destul de alarmante pe care le-am uh, primit. Și în special m-a uimit un comentariu venit din partea doamnei care a intervenit înaintea mea. Da, într-adevăr, trebuie să urmărim toate politicile care duc la situații foarte dificile cum e cazul de față. Și cred că pentru Uniunea Europeană este foarte urgent să lucrăm și să tragem lecții înainte să se ia măsuri ca să nu ne confruntăm cu un incendiu care se propagă uh, cu viteză foarte mare. Ce se întâmplă? Uh, banii nu sunt suficient. Trebuie să înțelegem ce greșel facem și trebuie să lucrăm cu toate organizațiile existente. Asta este cheia. Um, thank you. So I think we've now got a better... Mulțumesc. Cred că am înțeles acum mai clar care este obiectivul global. Ne-am gândit că este o inițiativă de tip dezvoltare DEFCO-ECO, dar iată că este mult mai extinsă, toată partea care ține de acțiune externă. Deci am putea include orice țară din lume. deci cred că vor fi implicate și alte comisii pe lângă DV. Ați menționat chestiuni specifice, le-am reținut. Vreți să răspundeți? Uh, yes, I, I would be happy to start and then I'll leave also colleagues. Să începem, după care să dau cuvântul și colegilor. Mulțumim pentru întrebările și chestiunile pe care le-ați menționat și care sunt așa de utile și de pertinente, pentru că ne ajută cu adevărat să ne îmbogățim discuțiile o, o provocare. Și avem nevoie de tot sprijinul posibil ca să-i facem față. Aș vrea să repet câteva din cuvintele auzite aici. Durabilitate. E foarte important, sigur. Ideea este ca politicile noastre să devină mai durabile și să ajutăm la realizarea durabilității obiectivelor noastre. Lucrurile spuse în ceea ce privește stabilitatea durabilă este fo- sunt foarte importante. În ceea ce privește rezistența, reziliența, e ca și cum am vorbit despre stabilitate fără conotația statelor autoritare reziliența, da, ar putea să fie abordată la nivelul societății, nu doar la nivelul statelor, promovând abordări de jos în sus. În, pro, în procesele politice se axează pe oameni și pe drepturi natura comună, mixtă a exercițiului este foarte importantă. și deci, prin această comunicare intenția este să nu să înlocuim, ci să suplimentăm documentele existente. Și asta este o provocare legată de coerență. Pentru că nu înlocuim comunicarea cu privire la reziliență din 2012, ci politicile de vecinătate revizuite și alte comunicări. Deci și mai multe documente. Ideea este să stabilim complementaritatea și legăturile corecte între diferite domenii de politici în sensul acestei abordări comune, care am spus că stă în centrul strategiei globale. În ceea ce privește dialogul politic, E foarte importantă dimensiunea politică și asta spunea și Manuela. Am dori să punem accentul pe acest lucru într-un mod diferit și mai eficient decât se întâmpla în trecut, subliniind importanța responsabilității, nu doar la nivelul autorităților politice, ci și de jos în sus la nivelul societății, comunităților. Și asta va fi problematic pentru că există state care poate nu sunt preocupate de societățile lor și de aceea spun că va fi o provocare. Și mă opresc aici. Doamna Cabral, vreți să spuneți ceva? Da, vom interveni în aceeași ordine. Vreau să vă mulțumesc pentru comentariile auzite. Trebuie să luăm în considerare faptul că acest moment va veni într-un moment total diferit față de cel din 2012. Am învățat un alt, am schimbat o serie de instrumente. Încercăm să analizăm persoanele, locuințele, comunitățile, dar și dimensiunea politică. În ceea ce privește politicile de dezvoltare, nu avem în vedere doar state, ci am trecut în a acorda atenție autorităților locale, societății civile și sper că cu acest nou fond european de investiții să avem persoanele implicate în această construire de reziliență. Deci asta așteptăm cu aceste comunicări, de acestea am spus nu vă așteptați ca această comunicare să vină cu elemente de noutate senzaționale. E mai degrabă un efort de consecvență între instrumente și politici, astfel încât să putem stimula rezultatele noastre și ale comunității internaționale, cum a spus și Alfredo. Nu mult, vă rog. Dar foarte scurt, Mulțumesc tuturor pentru așa întrebări interesante. Câteva observații după intervenția colegilor mei. Da, e ocazie să vedem ce s-a schimbat în acest domeniu și s-au schimbat multe. Ați menționat de la ALDE demnitatea populației. În loc să le dăm oamenilor produse alimentare, le dăm bani acum, ca nu abordare ca să hotărască singur ce să facă cu ei, lucru care nu a fost așa de important în 2012. Pe când acum, iată, în Somalia, în Sudanul de Sud, avem această abordare. Am început de asemenea să luăm în considerare ce, ne, ce fac persoanele care activează pe plan local. Toate aceste lucruri pot fi avute în vedere în contextul acestei noi comunicări ca să știm ce se poate face local și ce trebuie să beneficieze de acțiunea internațională. Și un ultim aspect, și o să răspund în germană. Va exista o evaluare a răspunsului actual care se va axa pe asistența alimentară. Adică, în 2012 am avut o criză alimentară la care am răspuns și împreună cu DEFCO evaluăm situația în zonele aride din Africa pentru a găsi un răspuns cu actori internaționali pentru a pune capăt acestei crize alimentare. Vor exista și alte evaluări, au fost făcute deja o serie, în America de Sud și în alte regiuni și rămâne să vedem în ce măsură avem rezultate bune după 2012. Să știm ce trebuie adăugat comunicării. Hmm. Thank you very much. Foarte rapid. Uh, foarte, vă mulțumesc foarte mult, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru observațiile făcute. Cred că ceea ce se întâmplă acum este o extindere a conceptului de reziliență. Uh, care să includă și reziliența politică. Care ar fi consecințele, deci, dacă să ne concentrăm la nivel global, la nivelul rezilienței statale sau comunitare sau amândouă, dacă să ne concentrăm doar pe flexibilitatea politică sau pe flexibilitatea operațională. Cred că toate acestea sunt subiecte uh, pe care le putem discuta atunci când extindem acest concept. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, că Enrique nu este aici, dar uh, sunt convinsă că uh, ar fi de acord cu mine că trebuie să apărăm conceptul de ajutor umanitar. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit și pentru că ne-ați vorbit astăzi. Așteptăm cu interes comunicarea dumneavoastră. Avem o rezoluție, dragi colegi, și de Termenul de depunere a amendamentelor este 28 martie la 12. Le mulțumim interpreților pentru că ne-au acordat câteva minute în plus și mâine dimineață ne revedem la ora 9 cu cartelele de vot. Mulțumesc!